posiedzenie Komisji Rolnictwa. Bună ziua, dați-mi voie să deschid ședința Comisiei Agri. Doresc să vă spun bun venit tuturor. Începem trecând la ordinea de zi. Aș dori să vă confirm trimisă din 4 decembrie ă, a fost anulată. Vă propun ă, să începem cu ă, schimbul de opinii care era prevăzut cu reprezentanța Senatului italian, dar oaspeții invitații noștri italieni nu au putut să vină, ca atare anulăm și punctul 12. Punctul 13 și 14, clonarea uh, animalelor. Conform deciziei conferinței președinților, va avea loc, conform articolului 55, ă, o ședință comună a comisiei noastre cu Comisia ENVI. Deci va avea loc pe marginea unui asemenea raport ședința prevăzută. Trecem mai departe la punctul 2, aprobarea procesului verbal eh, al ședinței din 6 și 7 octombrie 2014. de obicei nu există rezerve legate de procesul verbal. Până acum nu am primit uh, observații în legătură cu procesul verbal din 6-7 octombrie. Dacă uh, nu vor exista obiecții, vom considera procesul verbal adoptat. Vă amintesc că avem interpretare 15 limbi, în estonă, suedeză și malteză nu există interpretare. Trecem mai departe la punctul 4. Este vorba despre preferințele comerciale autonome pentru Republica Moldova. Autorul avizului este domnul Rebega. Și vă propun să trecem la vot pe marginea acestui aviz. iar avizul va fi transmis uh, comisiei competente uh, în fond. INTA se va supune acolo raportul la vot în săptămâna aceasta. Domnule Rebega, doriți să interveniți? Aveți observațiile date de vot? Dacă da, aveți cuvântul. Nu, dacă nu e cazul, vă mulțumesc foarte mult și Domnul Ferran, vă rog. Da, noi am înaintat un amendament și uh, aș dori uh, pe scurt să vă prezint acest amendament pentru ca toată lumea să fie la curent cu solicitarea noastră. Dorim să amintim că um, um, această asistență pe care dorim să o uh, deblocăm uh, în contextul embargoului uh, rus pentru produse uh, sunt uh, insuficiente. Trebuie să încurajăm importurile din uh, Moldova prin uh, scăderea taxelor vamale, dar în felul acesta situația agricultorilor europeni a fost, de fapt, sporit și noi solicităm prin amendamentul nostru ca și agricultorii europeni să fie asistați în acest context. Președintele, Mulțumesc foarte mult! După această intervenție putem trece la vot și este vorba despre uh, un regulament al Consiliului, este vorba despre uh, preferințe comerciale autonome pentru Republica Moldova. intervenție din partea domnului Bonano. Mulțumesc, nu am arătat destul de clar că vreau să vorbesc. Sunt absolut de acord cu ceea ce a spus colegul meu Ferro înainte, cu privire la votul pe care tocmai îl vom face acum, fiind dat că Europa este în dificultate și embargoul și nu cred decât că facem, uh, nu facem nimic rău lui Putin astfel, pentru că în final uh, nu facem decât să, să pedepsim uh, oamenii, poporul și Comisia Europeană de fapt joacă un, ro- un joc foarte riscant, fără rezultate. Având în vedere aceste lucruri, vreau să adaug un lucru igienico-sanitar. Dar sunt, eu sunt primar, dar toată lumea, toți se aude în franceză, toți proștii vor să-și explice amendamentele franceză colegul. Pot să vorbesc? Continuă colegul în italiană. Cine vorbește? Cine, ce v-a strins? Ce v-a apucat să vorbiți? Domnul Tarabela, tot timpul un mare bulangiu. Îmi pare rău ce stimați deputați, așa spune vorbitorul. Așa că vă rog frumos să-mi dați voie să vorbiți, lăsați-mă în pace, dați-mi voie să vorbesc președintele peste, peste deputați. Certo, se io parlo e uno mi interrompe, legislatorul președintele îl întrerupe pe vorbitor și uh, spune că nu trebuie să declanșăm aici o dezbatere. De fapt, trebuie să supunem la vot acest aviz. Uh, vă rog să demonstrați autoreținere. Mi-e pare foarte rău că a avut loc acest foarte neplăcut schimb de replici. Noi cunoaștem foarte bine ehm, elementele esențiale legate de acest embargo și, ă, sigur, putem da cuvântul colegilor, dar nu e cazul să avem o dezbatere astăzi pe această temă. Deci, ă, sigur, ă, se pot face observații. Prima intervenție a fost suficientă, dar îmi pare rău de acest schimb de replici. Primul amendament Președintele a fost întrerupt. Vreau să, vreau să fac o intervenție pe marginea regulamentului. Căștile acestea trebuie, trebuie curățate. Vă rog frumos să trimiteți pe cineva să curețe căștile, pentru că sunt scârboase, la fel ca și la Strasbourg în plenară. Sunt absolut scârboase și după aceea vorbiți, vorbiți de încă o tâmpenie, pleacă de aici din sală, spune domnul Tarabela. Vrem și noi să vorbim. Mai bine luați un Valium, luați un calmant, domnule Tarabela, îi răspunde vorbitorul. Vă rog frumos să luați Valium, duceți-vă și luați un calmant, un Xanax. o zachowanie uh, właściwe w czasie posiedzenia komisji. Bardzo proszę, od, uh, głosujemy na... Nu intervenția președintelui. Vă propun să votăm pe marginea primului amendament. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Împotrivă. Mulțumesc. Cine se abține? Mulțumesc. Se respinge. Trecem la amendamentul 2. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Mulțumesc. Cine se abține? Se respinge. Amendamentul 3. Pentru. Vă rog să indicați intenția de vot. Împotrivă mulțumesc. Se respinge de asemenea. Amenea Se respinge de asemenea. Și acum votul final pe marginea proiectului de aviz, vot electronic. Dacă nu există alte observații, vă rog să folosiți cartela de vot. S-a deschis votul. Vot electronic s-a deschis votul. S-a deschis votul și cred că putem închide votul. Din partea PPE avem o persoană în plus care a votat. De asemenea, de la socialdemocrați, um, vă rog să corectați. Acum este în regulă și vă mulțumesc. S-a închis votul. 35 de voturi pentru, 5 împotrivă și două persoane s-au abținut. Mulțumesc foarte mult tuturor și acum v-aș ruga pe viitor să demonstrați un comportament civilizat, pentru că uh, ieșiri pe un asemenea ton uh, nu sunt binevenite. Trecem la punctul numărul 5. Este vorba despre o audiere publică în legătură cu producția ecologică, biologică și etichetarea produselor ecologice. Și am sarcina foarte plăcută să introduc această audiere este vorba, cum spuneam, de etichetarea produselor ecologice, biologice, ca ă, parte componentă a unui raport legislativ. Domnul Hoisling este raportor. Poate că îi acordăm un minut ă, să intervină pentru că nu, să facem o scurtă pauză pentru ca oaspeții noștri să poată găsi un loc în sală, poate inclusiv pe locurile ă, libere ale deputaților, pentru că i-aș ruga pe ă, colaboratorii noștri din ă, cadrul secretariatului să se îngrijească de oaspeții care au intrat în sală. Domnul Pitikainen uh, face parte din Comisia Envi care se ocupă de um, acest raport și avem și un reprezentant din uh, partea um, Comisiei Regi pentru acest raport. De asemenea, avem o serie de experți invitați, uh, cărora doresc să le spun bun venit vor avea toți posibilitatea să intervină. Dar, înainte de toate, i-aș da cuvântul uh, domnului Hoisling, raportor, uh, membru al Comisiei Agri. După aceea, raportorul din Comisia Envi va avea cuvântul. Și după aceea, doamna Almais, din uh, Comitetul Regiunilor. Domnul Hoisling, aveți cuvântul. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult uh, și mulțumesc și pentru interesul uh, evident pentru această audiere. Uh, nu avem suficiente locuri în sală, după cum se vede. Deci, Comisia propus o reformare a regulamentului privind produsele biologice și noi am intervenit substanțial în câteva uh, puncte ale acestei propuneri ale Comisiei, puncte critice și din punctul meu de vedere, care au declanșat o dezbatere publică. De pildă că pentru agricultura ecologică ar trebui să se introducă o valoare limită zero pentru substanțe toxice, dar acest lucru este pentru agricultori o problemă foarte dificilă. Trebuie să găsim un răspuns dacă într-adevăr are rost să introducem această reglementare. Sigur că ne dorim ca agricultura biologică să devină mai bună decât este în clipa de față, dar nu dorim să îi punem bețe în roate. Alte uh, aspecte din acest regulament necesită de asemenea modificări și am adresat o serie întreagă de întrebări și experților. Conceptul de regiune este frecvent folosit, ar fi nevoie de o definiție mai clară în ce privește, de pildă, furnizarea de furaje deci există o serie întreagă de acte delegate care se referă la acest domeniu, dar care creează anumite probleme și eu, nu, în principiu, nu sunt împotriva actelor delegate, dar ele s-ar putea până la urmă să îngreuneze situația fermierilor pentru că ar avea o mână, o marjă de acțiune prea mare comisia în a interveni. În ce privește controlul, și acesta este un element esențial, controlul ar trebui să fie, într-un fel, externalizat din uh, domeniul competențelor Direcției Generale Agri, ceea ce pe noi ne îngrijorează, pentru că controlul uh, este un element cheie în ce privește regulamentul uh, privind producția ecologică. Sigur, lucrurile trebuie să fie îmbunătățite, inclusiv controlul, dar al externaliza mi se pare că nu este o măsură înțeleaptă. Iar în ce privește alte solicitări de restructurizare a fermelor în Europa, de asemenea, trebuie să ne gândim ca aceste criterii de restructurare să fie înăsprite. Am aici un mare semn de întrebare. Și Eh, trebuie să ne eh, gândim eh, că a existat o cale destul de grea de la agricultura convențională la agricultura bio. Ehm, există deci câteva elemente critice legate de acest regulament și noi, Parlamentul, suntem chemați acum să avem o poziție clară să facem propuneri de îmbunătățire care să țină seama de uh, realități și de așteptările um, fermierilor um, bio pentru ca să clarificăm lucrurile uh, cât mai repede cu putință pentru acest sector foarte important al agriculturii. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Este un subiect care se bucură de o atenție maximă la nivelul uh, opiniei publice. Ca atare, observațiile dumneavoastră, domnule raportor, sunt uh, foarte valoroase. În continuare, aș dori să-i dau cuvântul doamnei raportoare din partea Comisiei Envi. Doamna Pietikainen este prezentă în sală? Da. Bun venit, vă rog aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult uh, și vă mulțumesc pentru că ați organizat uh, această audiere și uh, sper că vom avea o foarte bună colaborare cu Comisia Agri în acest domeniu. Noi știm cu toții că piețele produselor uh, organice um, cresc uh, repede în Europa, ceea ce este un fenomen binevenit, dar uh, poate că este și nevoie ca venitul fermierilor care s-au angajat să lucreze în acest domeniu să poată să crească și exportul de asemenea produse să poată să crească. există o cerere sporită și un interes sporit al consumatorilor pentru alimente de bună calitate, a căror origine să o cunoască. Și noi trebuie să creăm garanții în ce privește calitatea produselor bio. Și aici un aspect esențial este cum se efectuează inspecția la fața locului Um, uh, pentru producția bio. Uh, știm că există fermieri care uh, lucrează cât se poate de conștiincios în acest domeniu și um, acest lucru l-au dovedit și inspecțiile efectuate. Da, criteriile introduse sunt foarte bune, dar mai ales când e vorba de importuri din uh, state uh, terțe, uh, cred că pot să apară probleme, pentru că trebuie doar să ne amintim de scandalul cărnii de cal. Și înțeleg că este important să îmbunătățim acest regulament acum, dar trebuie să mai existe și pași viitori în uh, uh, politica uh, noastră comună, astfel încât inspecțiile interne să fie îmbunătățite. Trebuie să există și un control mai serios al produselor care vin din afara regiunilor interne ale Uniunii Europene. Bun. Sigur că um, acolo uh, poate să existe o, să spunem, auditare uh, a unor terți, o externalizare. Dar uh, trebuie să ne uh, gândim, așa cum procedăm, de fapt, cu auditul contabil. Deci, avem uh, și un contabil uh, intern și avem și un auditor extern care uh, uh, verifică până la urmă bilanțul contabil nu e așa? Deci așa operează marile companii în ce privește bilanțul contabil și cred că putem dezvolta acest model și în acest sector. Alte câteva elemente pe care doresc să le menționez. Există și uh, elemente de detaliu pe care putem să le analizăm în munca noastră, în comisiile parlamentare. Trebuie ca uh, uh, întreaga fermă să aibă o uh, producție bio sau în cadrul aceleiași ferme pot să existe și sectoare bio și sectoare tradiționale. Acest aspect uh, cred că trebuie să fie reglementat în detaliu. După aceea, în ce privește materialul uh, germinativ, eu cred că trebuie să ținem seama de cererea pieței trebuie să existe pentru uh, materialul reproductiv și uh, germinativ uh, reglementări foarte clare, astfel încât să se respecte criteriile pentru produsele bio. Și să avem în vedere și producția um, de seră în agricultura bio. Există și alte aspecte în care putem să avem o uh, contribuție de îmbunătățire când ă, ținem seama de criteriile de bunăstare a animalelor ă, pentru că producția bio nu înseamnă doar eliminarea elementelor chimice din produse, ci uh, de fapt modul în care întregul lanț uh, de producție uh, este respectat. Și există și alte subiecte mai detaliate care țin de anumite definiții și clarificări necesare în această propunere a Comisiei și aici mă raliez vorbitorului în legătură cu numărul mare de acte delegate care de asemenea merită să fie analizate, să vedem dacă nu mergem puțin prea departe. Vă mulțumesc foarte mult și aștept comentariile dumneavoastră și sper într-o bună cooperare pe viitor. Bardzo dziękuję. Proszę o krótkie... Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție și aș vrea să o rog acum pe doamna Mai, care este raportoare pentru avizul din partea Comitetului Regiunilor, să ia cuvântul. Sunteți aici? Vă rog frumos. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați deputați, mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea de a lua poziție față de acest subiect atât de important. Sunt uh, deputat în uh, provincia Overheise și în Comisia de Comitetul Regiunilor uh, avem mâine, după cum știți, un vot. Vom putea vedea atunci care sunt punctele pe care le considerăm esențiale în Comitetul Regiunilor nu putem să mai subliniem încă o dată cât de important este atât acest subiect în regiunea noastră și în toate regiunile. Noi, uh, CEOR-ul, suntem în spatele și susținem această propunere și susținem propunerea Comisiei. Vreau să menționez șapte puncte importante. În primul rând, în ceea ce privește agricultura paralelă, Comisia spune că aceste proceduri paralele trebuie încheiate. Există regiuni în care 40% din uh, întreprinderi au o producție mixtă și nu este posibil să se stimuleze în aceste zone agricultura biologică. Comisia și-ar dori să aibă produse 100% de produse de la bază de plecare uh, ecologice. Nu se poate, este prea repede, după părerea noastră, ne trebuie un termen realist. În al treilea rând, CEOR-ul nu este un susținător al uh, regulilor uh, separate pentru agricultura bio și pentru celelalte sisteme alte reguli, adică să nu mai fie sigur producătorul dacă este vorba de un aliment uh, pe care poate să mizeze sau nu este unul sigur. 4. Comisia propune, de fapt, să existe obligație de rezultat pe baza reziduurilor. Aceasta este, în practică, după părerea noastră, foarte greu de realizat Un uh, fermier uh, bio nu trăiește într-o bulă izolată, ci este un fermier care trebuie de asemenea să ia o răspundere socială și așa mai departe și în acest sector are și el un rol foarte important de jucat. Micii agricultori, Comisia spune că sarcinile administrative a micilor uh, fermieri trebuie să fie eliminate, dar folosește definiția micului agricultor sau fermier cu 5 hectare uh, Însă în Spania sau în Olanda uh, nu este la fel dacă cineva are 5 hectare decât uh, în, alt, în Franța, de exemplu. Cine are în Franța 5 hectare este mic, uh, un mic agricultor. La noi, de exemplu, ar fi unul care are foarte mult pământ. Deci trebuie să determinăm aceste diferențe mai întâi și să ne uităm mai degrabă la cifra de afaceri, care este un criteriu mult mai bun. Un alt punct care a fost menționat de către domnul Hosling deja, se referă la comerțul cu țările terțe. Ni se pare important ca acordurile comerciale să rămână transparente pentru că se pot crea diferențe între um, diferiții evaluatori, calitatea poate să difere, iar acest lucru nu este bine. Trebuie ca consumatorul de fiecare dată când cumpără un produs să știe că a fost supus unui proces de evaluare armonizat. Apoi, în ceea ce privește procesul de control, controlorii din regiuni ar și-ar dori să păstreze sistemul anual de control pe care îl avem acum, fără analiza riscurilor, sau fără o altă formă de control mai vag între timp. Noi, domnule președinte, COR-ul nu putem să introducem prea multe puncte din partea noastră, dar aceste șapte puncte, șapte la număr importante, mi se par pentru noi esențiale. Sper să rămâneți cu noi în contact și în dialog pentru a vedea și ce facem cu celelalte puncte pe care le-am negociat anul trecut. Vă urez multă înțelepciune la luarea deciziei trebuie să fim conștienți de faptul că numărul produselor s-ar putea să scadă, ceea ce depinde, bineînțeles, și de cererea de pe piață, deci haideți să dăm acestei piețe o șansă și să ne asigurăm că și la nivel regional putem să jucăm un rol important pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această contribuție din partea Comitetului Regiunilor. Acest aviz din partea COR are o influență și pe produse, bineînțeles. Aș vrea să continuăm acum direct cu experții noștri invitați la această audiere. O să ascultăm mai întâi doi experți și după aceea o să avem o rundă de întrebări. Vreau să-i dau cuvântul mai întâi președintelui Federației Industriei Alimentare Ecologică din Germania, Domnule dr. Felix Prinz zu Löwenstein, aveți cuvântul acum. Vreau să vă rog să vorbiți, vă rog. Aveți cuvântul, vă rog. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia pe care mi-ați dat-o să iau uh, cuvântul aici în fața comisiei dumneavoastră pentru a vă prezenta poziția sectorului uh, agricol ecologic din Germania și, bineînțeles, și uh, într-un fel și a sectorului european. Mi-ați spus șapte întrebări la care voi încerca să răspund. În primul rând m-ați întrebat despre o evaluare totală generală de principiu. Acest uh, regulament își pune întrebarea dacă agricultura biologică este cu adevărat o alternativă pentru întreaga agricultură sau dacă trebuie să rămână mai degrabă un segment aparte în care agricultori angajați și implicați și anumiți consumatori rămân într-un cerc restrâns. Noi suntem de părere, din cauza uh, consecințelor dramatice ale agriculturii convenționale pe resursele naturale, mai ales pe biodiversitate, pe capacitatea sistemelor, uh, ecosistemelor și uh, a mărilor, de exemplu, dar și a, din cauza schimbărilor climatice, că trebuie o agricultură biologică pentru întreaga agricultură. Chiar dacă mai este nevoie de multă cercetare și multe dezvoltări, foarte multe studii arată deja că această cale este una fezabilă deja. Faptul că în momentul de față există o creștere mai mare a cererii, este o cerere mai mare decât o uh, producția ca atare arată că nu folosim acest potențial la maxim. De aceea, regulamentul trebuie să fie folosit pentru a extinde agricultura biologică și nu pentru a îl împinge într-o nișă în care nu va mai putea să aibă niciun impact pentru întreaga agricultură. A doua întrebare se referă la întreprinderile mixte pentru a susține credibilitatea agriculturii bio și pentru ca să poată fi controlată aceasta, ar fi în interesul nostru să nu permitem de fapt o producție mixtă. Trebuie de fapt să se facă o trecere treptată de la convențional la bio chiar dacă anumite institute, de exemplu, de cercetare trebuie să fie implicate. Avem nevoie, înțelegem însă reținerile din mai multe țări în Europa din cauza unui posibile interziceri a întreprinderilor mixte, pentru că aceasta ar duce la o multă, la închiderea multor întreprinderi, din păcate. A treia întrebare, cum se poate aplica principiul poluatorului care plătește? Un produs se creează prin faptul că producătorul său răspunde anumitor cerințe și criterii. Și aceasta a fost orientarea din totdeauna a agriculturii biologice și trebuie păstrată această idee. Propunerea Comisiei de a-i responsabiliza pe agricultori pentru lucruri pe care de fapt nu pot să le uh, influențeze nu este corectă și nu face decât să împiedice ca noi fermieri să treacă la agricultura bio. Pot să vă dau un exemplu practic de ce noi nu suntem pentru ca un produs uh, agricol biologic să fie stabilit printr-un prag și o să o fac pe baza uh, întreprinderii mele, de exemplu. Noi, de exemplu, cultivăm ierburi, avem și ulee esențiale în anumite um, din aceste plante, deci uh, substanțe liposolubile și de aceea noi de multe ori regăsim în aceste plante chiar substanțe care vin câteodată din uh, zone foarte îndepărtate, ceea ce se întâmplă foarte rar, dar totuși se întâmplă ca 0,01 mg pe kilograme, care este pragul care se impune, să nu poată fi respectat din cauza acestor reziduri. Chiar dacă am putea respecta acest prag și, de fapt, studiile arată că în produsele ecologice există mult mai puține reziduri, trebuie să ne gândim, de exemplu, la următoarea situație. Dacă am un client care vrea să producă uh, din menta pe care eu o cultiv un ceai de mentă. Dacă ținem cont de acest prag, atunci trebuie să știm că punguța de uh, mentă va fi uh, controlată și dacă are mai mult de 0,01 mg reziduri, atunci el trebuie să retrimită toată seria de producție înapoi și nu mai are nimic de vânzare. Așadar, el poate totuși să vină să ia de la mine marfă, care poate deja este contaminată, așa zis. Există un risc însă legat și de eșantioane și de laborator și de produsele care, de prelucrare care însumează anumite, anumite procese în acest produs, care s-ar putea să facă ca această graniță să treacă dincolo de 001. Și acesta este momentul în care trebuie să știm că se termină agricultura biologică, pentru că numai cei care trăiesc pe o insulă și care nu sunt influențați în niciun fel de tot mediul înconjurător vor putea să mai concureze. Există idei care arată că, de fapt, aceste reguli legate de reziduri ar putea să fie folosite ca o pârghie pentru ca să se aplice în fine uh, și principiul poluatorului plătește, pentru ca cei care poluează mediul să plătească în fine. Pentru că dacă cineva contaminează, sigur nu se poate oferi un produs, dar măcar poți să îți dai judecată vecinul, pentru că te-a poluat. Însă, un viticultor biologic ce poate să spună clienților că anul acesta primește bani de la um, o judecată, de la o instanță, dar nu mai poate să dea vinul de anul acesta clienților. Deci, întrebarea este cum putem să-i mai facem pe agricultori să vrea să treacă la agricultura bio, dacă odată cu um, această trecere trebuie să-și alia și un abonament la avocat și să se certe direct cu vecinul cu care stau la bere seara sau cu care merg la fotbal în weekend, pentru că trebuie să-l dea în judecată odată pe lună. Această doamnelor și domnilor, nu mi se pare o posibilitate pentru a rezolva o problemă care este reală. Problema trebuie să se rezolve acolo unde sunt problemele, adică la fermierii care folosesc aceste produse nocive și nu cei care pasiv își regăsesc aceste produse în produsele lor, aceste elemente. Trebuie spus de asemenea că controlul reziduelor trebuie să fie, bineînțeles, un instrument de control în continuare, dar aceasta se întâmplă și în sistemul de control de astăzi, în care se verifică prin eșantion dacă există reziduri de alte produse și dacă sunt, atunci se merge pe cale înapoi pe trasabilitate. M-ați mai pus o întrebare despre sistemul de control ca atare. Este foarte bine că sistemul biologic al agriculturii are un sistem mult mai dens de controle decât agricultura convențională și este clar și că în cadrul acestor controle va exista întotdeauna o evoluție. Este și bine ca riscul să fie analizat la elementele pe care le controlăm, ceea ce s-a întâmplat însă până acum și acolo unde nu există niciun risc, de exemplu la produsele de retail uh, cu deamănuntul în care nu se comercializează decât produse care nu sunt prelucrate, care au fost deja controlate odată. Sigur că acolo clar se poate face doar un control pe bază de eșantion. Însă dacă vrem să dezvoltăm mai departe controlul biologic, după cum a spus domnul Hoesling înainte, nu are niciun sens să aducem aceste controle în cadrul controlelor de alimente în care oamenii sunt principal activ, oameni care nu înțeleg nimic din agricultura biologică. Trebuie făcute controlele la cei care înțeleg agricultura biologică. În ceea ce privește controlele din uh, importuri, pentru import, într-adevăr, mărfurile care vin uh, din țările terțe trebuie să corespundă unor înțelegere a produselor ecologice, însă trebuie să ținem cont că condițiile în țările în curs de dezvoltare sunt altele decât la noi. Și mai ales Comisia trebuie să pună la dispoziție mijloacele financiare de care este nevoie pentru ca controlele acestea în țările terțe să poată să fie și supravegheate, pentru că altfel nu are niciun rost să introducem un nou sistem dacă nu facem un efort pentru a putea și cheltui câțiva bani ca să meargă bine. În ceea ce privește semințele și furajele, experiențele pe care le-am făcut noi în Germania cu Banca de Date pentru, Internațională pentru Semințe este foarte bună, este un instrument foarte bun pentru a crea transparență pe piață și pentru a da și un impuls uh, pentru ca să se producă astfel de semințe biologice. Cred că putem să avem, avem succes foarte repede cu acest lucru. Eu observ la mine în întreprindere unde avem culturi foarte speciale în ultimii ani, Oferta de uh, semințe ecologice este din ce în ce mai bună în ultimii ani. Și în ceea ce privește furajele, da, avem anumite domenii în care furajele cu proteine, pe bază de proteine, vin din surse convenționale, însă din ce în ce mai puține sunt acestea și prețul este din ce în ce mai mare, deci este foarte interesant pentru ei, pentru fiecare agricultor să producă aceste furaje pe bază de proteine singuri, așa cum eu, de exemplu, un cultiv fasole de soia bio pentru acest scop. Dacă, de exemplu, ne gândim la o înlăturare a ultimelor 5%, regula de excepție de 5%, trebuie să fim foarte grijuli pentru că să poată să existe destule furaje pe bază proteinică și astfel să se garanteze buna alimentare a animalelor și pe viitor și pentru aceasta este nevoie de programe de cercetare la nivel național și la nivel de UE. Și ultima întrebare pe care mi a spus ce se întâmplă cu actele delegate, uh, principial este ca ideile de bază a producerii ecologice să fie deja ancorate în actele legislative primare. Adică, de exemplu, cei care cultivă, care cresc animale în bio, trebuie să știe care sunt furajele pe care pot să le dea animalele sau cei care fac alimente, produc alimente, trebuie să știe care sunt procedurile și uh, în același timp componența acestor produse care poate să fie. Toate acestea trebuie să fie foarte clare. Acestea sunt elemente esențiale care vor determina după aceea calitatea și siguranța unui produs bio și care nu trebuie să fie clar da, conferite prin alte reguli. Sigur că există reguli care trebuie să apoi să fie adaptate la stadiul cel mai nou de practică și de știință, unde sigur că este nevoie de aceste, poate e nevoie de acte delegate. Însă este clar că trebuie să se verifice pentru fiecare din această împuternicire printr-un act delegat care este domeniul de competență și care sunt criteriile care se aplică. Propunerea Comisiei uh, propune o serie foarte ridicată de acte delegate și este dincolo de obiectivul pe care noi îl vedem. Multe lucruri sunt neclare în această propunere. De aceea, toate aceste împuterniciri, cum le spun eu, trebuie să fie verificate și trebuie să fie limitate doar la acele cazuri în care chiar este necesar și este cu sens să se aplice. Doamnelor și domnilor, discuția și noul regulament arată că și arată din ce în ce mai mult, de fapt, cu cât uh, durează mai mult, că o îmbunătățire necesară și o dezvoltare ulterioară a cadrului juridic este absolut necesară. Apoi, uh, este foarte important ca cadrul juridic pentru agricultura biologică de astăzi să se dezvolte. Este foarte bun acest cadru, dar dacă continuăm așa cum am pornit, vom avea mai puțină nesiguranță juridică și vom putea să îi facem pe fermieri să treacă de la agricultura convențională la cea biologică și să nu mai punem prea multe bețe în roate. Dacă avem o siguranță mai mare a punerii în aplicare a regulamentelor, atunci vom avea într-adevăr acest rezultat. Noi, sectorul din care venim, avem foarte multe propuneri pe care le-am făcut deja despre cum poate să fie făcută această tranziție și rugăm Parlamentul să preia această muncă constructivă pe care noi am făcut-o. Scopul nostru comun trebuie să fie ca agricultura ecologică, prelucrarea alimentelor și și comerțul să poată să fie viabile în practică și să fie un model pentru o agricultură și o gestiune durabilă. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Levenstein. Și acum aș vrea să dau uh, cuvântul următorului expert de la audierea noastră și vreau să vă rog că la prima parte vom avea deja întrebări și răspunsuri și deci că nu avem foarte mult timp, trebuie să ținem cont că mai avem o a doua parte în această audiere. La a doua parte voi da cuvântul mai ales celor care nu au luat cuvântul în prima parte. Deci, acum trebuie să ținem cont de timp mai mult decât până acum, pentru ca toată lumea să se poată exprima. Acum uh, voi da cuvântul așadar următorului expert, domnul Jürn Sanders, care lucrează la Institutul de Cercetare Federală pentru Zona Rurală, Silvicultură și Pescuit în Germania. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru că pot să vorbesc aici uh, în fața dumneavoastră și să vă spun câte ceva din perspectiva uh, consilierului uh, politic în domeniu. Știți că am vorbit despre o evaluare care se va putea face, o evaluare ex post și uh, vrem să discutăm despre uh, faptul că trebuie să verificăm dacă regulile existente sunt deja bune pentru a putea atinge aceste obiective. Revizuirea um, legislației în domeniul uh, acesta este foarte important pentru ca să uh, putem determina cum va arăta bio, agricultura biologică în, următoarele, în următorii 15 ani perspectiva pe termen lung trebuie să fie întotdeauna o idee uh, de care să ținem cont. Este foarte important, de asemenea, și ca um, agricultura biologică este doar uh, un, unul din uh, cadrul legal este doar unul din elementele pe care putem să le folosim pentru a putea Uh, să stimulăm agricultura biologică. Mai există și alte aspecte care țin mai ales de cercetare. După părerea mea, dacă vrem să venim de la scop, de la obiectiv și vrem să dăm un impuls agriculturii biologice, este foarte important, după părerea mea, să ținem cont și de celelalte măsuri posibile și cred că pe baza analizelor pe care le avem acum putem spune că, într-adevăr, o politică coerentă de stimulare uh, care va ține cont de capacitatea agriculturii biologice și că o politică eficientă de stimulare este foarte importantă pentru dezvoltarea ulterioară a sectorului, mult mai importantă decât o revizuire a regulamentului cu privire la agricultura bio. Ceea ce mai trebuie să considerăm este că dacă vor face, va face progrese agricultura biologică, este nevoie de un efort comun. Un efort comun din partea actorilor care lucrează la nivel european, la nivelul tuturor statelor membre, dar și la nivelul regiunilor din UE. Este de înțeles că instituțiile europene se ocupă mai ales de aspectele dreptului comunitar, mai ales de regulamentele care se vor aplica apoi în statele membre, dar vreau să pun un mic semn de întrebare aici, întrebarea fiind dacă chiar întotdeauna acesta este cel mai bun uh, mijloc pentru a atinge un scop. Dacă vrem să facă progrese agricultura biologică, mie mi se pare că lipsește mai degrabă un cadru strategic pentru această dezvoltare. O astfel, un astfel de cadru strategic ne-ar permite ca, pe de-o parte, să avem uh, anumite inițiative de politică și elemente care să fie legate unul de celălalt, de exemplu, dacă este vorba de o schimbare a cadrului juridic, și de inițierea unei reforme, pentru că atunci se poate constata uh, ce este cu adevărat nevoie. Este nevoie, în primul rând, și de um, anumite informații suplimentare din cercetare, din programele cadru de cercetare pe care le avem în domeniu. Dincolo de aceasta, un cadru strategic ar putea să permită și un dialog cu actorii care sunt pentru dezvoltarea agriculturii biologice. O discuție în acest sens ar putea să poarte pe ideea care sunt principiile comune pentru agricultura biologică în Europa, pentru ca ea să poată avansa și care este scopul pe care trebuie să-l aibă un uh, agricultor sau o agricultura biologică în general în statele membre și în regiunile Europei. Aceasta este întrebarea cea mai importantă care va clarifica ce vrem să facem prin această extindere a agriculturii bio? Ce vrem să facem atunci când spunem că trebuie să crească această branșă? Comisia a prezentat în martie propunerea sa de regulament. Această propunere de regulament a fost criticată imediat după publicarea sa, iar uh, din perspectiva germană au fost trei aspecte care au fost problematice. În primul rând, numărul actelor delegate, care este ca o cutie neagră, nu se știe foarte clar ce va ieși din această cutie. Uh, Apoi, al doilea punct au fost uh, excepțiile care trebuie, regulamentele de excepție care trebuie să expire și apoi granițele, valorile prag specifice pentru produsele bio. Trebuie spus că producția, producția și agricultura bio se bazează pe principiul că trebuie să se minimizeze inputul extern și uh, prelucrările care vin uh, sau intervențiile pe produse care vin din exterior și că acestea trebuie minimizate dacă sunt absolut necesare. Foarte important este să stabilim dacă vrem să facem eforturi să uh, urmărim acest principiu sau dacă nu, spunem acesta trebuie să fie, trebuie să fie respectat oricând, chiar când este foarte dureros. Dacă vrem aceasta a doua variantă, atunci trebuie să constatăm că cadrul juridic de acum este prea slab, este prea general. Am constatat, de exemplu, că regula, regulile de excepție în anumite regiuni au devenit regula. De exemplu, în legătură cu semințele, în Marea Britanie, între 2007 și 2011, avem o creștere a acestor excepții de 120%, așa ne-au arătat analizele, în timp ce pentru, pentru grâu, de exemplu, în timp ce, de fapt, suprafețele de grâu au scăzut cu 11%. În um, Olanda, 270% creștere a regulilor, 9% scăderea suprafețelor cultivate. Deci aceasta este o problemă, pentru că, pe de o parte, sigur, semințele convenționale sunt mai ieftine, dar pentru actorii care vor să cultive aceste plante, există un cadru foarte slab, nu există niciun stimulent pentru ca ei să opteze pentru acest tip de produs. În același timp, trebuie să ținem cont de faptul că Europa este foarte diversă, adică și uh, disponibilitatea acestor materiale uh, germinale este foarte mică. Deci trebuie să ținem cont de diversitatea Europei și nu cred că ținem cont prin aceste reguli pe care le facem. E nevoie mai degrabă de planuri strategice la nivel regional care să poată să se folosească concret, spre deosebire de ceea ce am văzut în trecut, în care fiecare dintre actori în regiuni pot să se gândească cum să atingă mai bine obiectivul general. Un lucru este foarte clar. Dacă acest obiectiv uh, urmează să fie atins, este nevoie de o presiune suplimentară, o presiune la care să se adapteze după aceea actorii de pe această piață. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont și de faptul că această presiune nu trebuie să fie prea mare, în sensul că nu trebuie să ducă la dezavantajări prea mari, pentru că altfel avem efectul contrariu. Deci e vorba de exact această um, fină linie de partaj între aceste două atitudini pentru ca sectorul să prospere. În ceea ce privește regulamentele de excepție, Trebuie să ținem cont de faptul că și întreprinderile agricole sunt foarte diferite în Europa și dacă spunem că trebuie să provină toate mijloacele din uh, agricultura biologică, avem o problemă. De exemplu, la semințe, foarte multe soiuri regionale nu mai pot să stea la dispoziția agricultorilor pentru că nu corespund acestui criteriu sau la furajele pe bază de proteină, la fel avem o problemă. Pentru că dacă uh, vom uh, cere prea repede această sursă de 100% biologică pentru produse, piața nu va putea să facă fața acestei cerințe atât de rapide și aceasta ar avea ca urmare probabil ca, de exemplu, importul din Asia să crească pentru că piața nu poate să țină pasul cu aceste cerințe. În legătură cu uh, discuția aceasta, trebuie spus că trebuie să ținem uh, cont de faptul că 100% din agricultură biologică este, înseamnă și costuri mai mari și mă întreb dacă toți fermierii sunt gata să plătească mai mult. Analizele pe care le-am făcut noi arată că consumatorul are în principiu o idee despre agricultura bio, dar că de fapt regulamentele de detaliu nu le cunoaște și deci este mai complicat decât credem. Iar întrebarea este dacă el chiar cu adevărat este gata să plătească un preț mai ridicat. Ceea ce vreau să spun este, de fapt, următorul lucru. Dacă vrem să eliminăm regulile de excepție, atunci are efecte pozitive această regulă, dar are și efecte negative. Dacă eliminăm excepțiile, atunci aceasta înseamnă că va trebui să plătim un preț suplimentar. După părerea mea, prețul pe care va urma să-l plătim nu este încă foarte clar, pentru că lipsesc foarte multe informații. De exemplu, nu știm cum vor arăta costurile suplimentare în toate statele membre dacă am cere 100% material eh, seminal, de exemplu, din agricultură biologică. Nu știm cât de multe eh, costuri am avea pentru furajele proteinice. Deci trebuie să avem mai multe informații pentru a putea face o analiză de costuri și pentru a putea să numim cu adevărat această proporție costuri-beneficii și să hotărâm după aceea cum vrem să procedăm. Un alt aspect important mi se mai pare și că anumite substanțe nu sunt permise în produsele biologice. Foarte multe asociații de cultivatori au spus că este vorba de o trecere a controlului de la produs la procesele de prelucrare și dacă ne uităm la comisie, mi se pare că este clară intenția comisiei de a se orienta către procesul uh, agriculturii biologice mai mult decât către produs. După părerea mea, ce înțeleg eu este că regulile de control nu sunt armonizate și că un obiectiv ar trebui să fie exact ca încrederea consumatorului să crească din cauza acestor reguli armonizate. În ceea ce privește regulile, este foarte greu de înțeles de ce în Europa avem uh, o asemenea diversitate. În uh, analiza noastră, numai 4 din 13 state membre au o bază juridică în ceea ce privește controlul rezidurilor. De altfel, și domnul von Liebenstein a spus același lucru, controlurile uh, care există sunt uh, făcute mai ales pentru a constata o fraudă sau o încălcare și nu dacă nu a existat nicio formă de contaminare. Este o diferență între aceste două abordări. În ceea ce privește încrederea consumatorului, aș vrea să las o mic semn de întrebare dacă cu adevărat această încredere a consumatorului este în pericol sau nu. Pentru că astăzi și pe viitor trebuie să ne punem această întrebare. Dacă rezidurile din produse sunt o problemă, atunci aceasta nu se referă numai la produsele biologice, bineînțeles se referă și la toate produsele. Și deci dacă reziduurile din produsele biologice sunt o problemă, mă întreb atunci de ce în ultimii ani a existat așa o cerere puternică și o creștere chiar a cererii de produse biologice între 2006 și 2011. De exemplu, cererea a crescut cu 56%, deși am avut foarte multe scandaluri legate de produse alimentare în această perioadă. Am încercat să mă concentrez pe aceste două aspecte, poate că ar fi trebuit să fiu mai detaliat, sunt însă dispus, bineînțeles, să vă vorbesc și de alte aspecte dacă doriți. Mulțumesc! Bardzo dziękuję za kolejną wypowiedź. Mulțumim foarte mult! Acum aș vrea să vă informez că astăzi o să îi avem uh, printre noi și reprezentanții organizațiilor Copa Cogeca, Federație Internațională a Agricultorilor Bio și o să le dau și lor cuvântul. Mai întâi reprezentantului Copacogeca. Mulțumesc, domnule președinte. Domnilor și domnilor, stimați eurodeputați, vă mulțumim că ne dați ocazia să luăm și noi cuvântul. Da, eu sunt uh, reprezentant uh, al uh, producătorilor și cultivatorilor bio la nivel european și aș vrea să vă spun că am constatat o creștere semnificativă a produselor bio. În schimb, conversia bio pare să stagneze, dar în același timp cresc importurile. Întrebarea care se pună și la care vrem să răspundem este următoarea. Chiar vrem să fim lideri ai agricultorii, ai agriculturii bio în societatea europeană și vrem să creăm uh, valoare adăugată uh, și să încurajăm agricultura de calitate, crescând astfel solidaritatea în Europa și respectând diversitatea ce există între regiuni, pentru că știm că agricultura bio nu se bucură de aceeași dezvoltare la nivelul tuturor regiunilor. Aceasta e întrebarea la care trebuie răspuns. Dacă avem această ambiție, și am văzut că dacă ne o asumăm, vom obține rezultate în materie de agricultură, dar și de ocupare. Asta înseamnă că uh, trebuie să răspundem uh, nevoilor tuturor agricultorilor. Noi uh, avem 25.000 de membri în asociația noastră, dar de fapt acoperim doar 5% din toată suprafața agricolă. Aș vrea să insist uh, pe un lucru important și anume să evităm decalajele de dezvoltare, mai ales uh, în ce privește zonele cu agricultură intensivă. Știm că acolo se folosește multă materie primă de bază, mă refer și la cereale și la proteine, pentru a satisface nevoile uh, foarte mari care există acolo, dar noi vrem ca accesul să fie deschis tuturor uh, fermierilor și pentru asta trebuie să facem ceva în legătură cu intensificarea culturii, pentru că e cu atât mai greu pentru un fermier să treacă la agricultura bio. Cred că trebuie să facem niște ajustări tehnice uh, care să permită dezvoltarea acestui sector. Noi am insistat uh, în special pe posibilitatea de a avea exploatații mixte, posibilitatea ca animalele folosite pentru reproducere și semințele să uh, poată fi uh, duse mai departe, făcând apel la acele rezerve bio și eventual să identificăm noi resurse. De asemenea, vrem să mai insistăm pe partea de control. Cam atât uh, în ce mă privește. Mulțumesc! Președintele, mulțumim frumos, domnul Placar. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, vă mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea de a vorbi din partea sectorului european al fermierilor din agricultura uh, bio. Grupul nostru de la începutul declanșarea acestui proces a solicitat ca regulamentul în vigoare actualmente să fie dezvoltat. A făcut propuneri pentru diversele capitole care trebuie să fie reformate. În ce privește reglementările uh, pentru uh, creșterea uh, Entwicklungsprozess step by step uh, mit creșterea de păsări și uh, de asemenea pentru producția de seră. Și uh, bineînțeles că ținem seama de uh, clienții care își doresc tot mai multe produse bio în Europa. Ne-am dorit, de fapt, o revoluție a acestui sector agricol, dar uh, mie mi se pare că propunerile comisiei ar fi uh, dus la mai puține produse bio în Europa decât la sporirea acestei oferte. Ca atare, noi respingem aceste propuneri și ne dorim uh, o reformare a regulamentului care să creeze o șansă pentru agricultorii bio să își dezvolte crește producția. Deci mă întreb de ce um, um, nu putem să ne atingem obiectivele comune, pentru că propunerea Comisiei, așa cum este făcută, nu va putea să dea roade în practică. Trebuie să ne întrebăm dacă um, vom putea îmbunătăți regulamentul cu șapte mii de amendamente până la urmă. Eu uh, cred că cele trei instituții europene trebuie să acționeze responsabil pentru ca sectorul agriculturii bio în Europa să poată fi dezvoltat. Mulțumesc! Bardzo dziękuję. Przechodzimy do... Da, mulțumesc. Trecem acum la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Deoarece aceasta este o audiere, puteți veni cu întrebări pe care să le adresați experților. Avem deja o listă de 18 persoane care au solicitat cuvântul. Văd că mai sunt și alții care ar dori să iau cuvântul. Uh, limita pentru fiecare va fi de un minut și jumătate. Îmi cer scuze de pe acum, dar cred că va ajunge timpul ca să puneți una sau chiar mai multe întrebări. Mai întâi, domnul Inț. Bardzo proszę, Inț. Care este raportor? Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea două întrebări. De fapt, câte o întrebare pentru fiecare din primii doi Uh, referenți. Prima întrebare adresată domnului Felix Prinsul Löwenstein în ce privește întreprinderile mixte pe care le-a evocat domnia sa. Aici uh, uh, știți că în Germania un agricultor trebuie să se decidă dacă nu își transformă întreaga producție în producție bio dar există și în alte țări în care producția bio poate fi sectorială în cadrul acelui, aceleiași asociații de producție. Dumneavoastră a spus clar că există Uh, o perioadă prevăzută până în anul 2020-2021 uh, de trecere spre o restructurare a întreprinderilor. Și o întrebare uh, adresată domnului Sanders în ce privește încrederea consumatorilor. Și eu am impresia când este vorba despre alimente uh, că Există multe alimente bio uh, care uh, respectă toate criteriile și uh, se bucură de încrederea consumatorilor, dar există oare și studii care dovedesc um, aspecte negative și care este din acest punct de vedere informația de care dispune Comisia. Și încă o întrebare către domnul Löwenstein. Ne propuneți să uh, respingem această propunere a Comisiei sau să încercăm să o îmbunătățim? Mulțumesc. Andriu. Mulțumesc, domnul Andriu. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte rapid, ca o reacție la cele auzite. Eu sunt uh, printre aceia care au constatat că, într-adevăr, producția bio este în dezvoltare, n-ar trebui să frânăm această dezvoltare și aș vrea ca propunerea de regulament să meargă în acest sens. Cred că producția bio ar trebui să fie lărgită și să țină cont de evoluțiile pe care le cunoaște societatea noastră, așa cum au spus experții dar cred că suntem obligați să ne punem uh, niște întrebări uh, serioase în legătură cu ce vrem să facem pentru întregul domeniu al agriculturii și uh, întrebări în legătură cu modelul nostru de dezvoltare. Asta e important. Și asta trebuie să fie discutat. Avem un potențial enorm care ne poate ajuta să refacem o politică agricolă durabilă și competitivă. Sigur că are efecte pozitive și în domeniul ocupării de muncă, mediului, a sănătății. Dar nu ar trebui să vedem agricultura bio ca un concurent al agriculturii convenționale, ci mai degrabă ca un fel de completare. Plus, să ne mai gândim și la costuri, la ce trebuie să facem pe termen lung. Propunerea comisiei, așa cum ați spus și dumneavoastră, nu e însă completă. Lipsește definiția agriculturii biologice. Și vedem uh, diversitatea și uh, rezerva pe care o manifestă uh, statele membre. Raportul dintre sol, animal și, și dimensiunea vegetală nu este bine abordat. Mulțumim! Acum, domnul Han. Ren. Da, întrebări. Aceste două prezentări au fost foarte interesante. Ce e mai important aici, cred eu, este că această reglementare ce urmează să fie abordată trebuie să încurajeze oamenii să se apropie mai tare de agricultura bio decât în trecut. Aș vrea să-l întreb pe domnul prinț Zulovenstein, din punctul de vedere al producătorului, cum vede această evaluare a riscurilor, dacă ea va ajuta sau, din potrivă, va aduce și mai multă birocrație. Dacă nu, cumva se merge prea departe. Poate că nu vor fi suficienți clienți sau intermediari care să cumpere produse bio. Cred că asta va fi o problemă, mai ales pentru uh, exploatațiile și uh, întreprinderile cele mai mici. ce o să se întâmple înainte ca bunurile sau produsele să ajungă pe rafturile magazinului? Cum o să rezolvați toate aceste preocupări? Domnul Agnew. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, sigur că um, știu că mulți dintre fermierii bio a trebuit să își diminueze uh, producția pentru că nu au putut să o vândă pe toată în ultimii ani. Însă acum sunt confruntați cu o dilemă. Fie că își alocă jumătate din fermă pentru agricultura organică, fie uh, rămân așa cum sunt. Dar asta înseamnă că pot solicita granturi fonduri nerambursabile pentru conversie, pentru că altfel va fi foarte scump. Însă, eu cred că trebuie să permitem aceste exploatații uh, mixte, pentru că uh, dacă lăsăm loc doar pentru agricultura bio, nu, nu e bine. Punem uh, toată planeta în pericol. Nu va fi suficientă producție, pentru că nu sunt suficiente semințe bio. În schimb, la furaje, Cred că furajul trebuie să fie produse uh, să fie produs de către uh, fermele bio. Astfel, animalele vor deveni uh, bio și vor putea fi vândute ca atare. Acum, în fine, dumneavoastră credeți că putem să revoluționăm aici cum se funcționează în sector. Dar, um, de pildă, Ehm, să ne gândim la modul de agricultură. Fermierii convenționali pulverizează pur și simplu și um, își rezolvă suprafețe foarte mari foarte repede. În schimb, ceilalți trebuie să lucreze manual și durează foarte mult. Nu cred că este sustenabil. Domnul Coșmiuc. și ne, ne criticovali propoziții. Mulțumesc. Experții, uh, înțeleg eu, că nu au criticat propunerea făcută de Comisia Europeană. În schimb, ceilalți uh, care au luat cuvântul consideră că propunerea Comisiei merge prea departe. Colegii uh, cred că această propunere nu promovează agricultura bio sau n-ar vrea să o promoveze, ci mai degrabă să o limiteze. Dumneavoastră ce părere aveți? Astăzi, în ciuda susținerii Uniunii Europene, nu există decât 250 de mii de hectare de agricultură bio, ceea ce e un procent infim din producția totală. Asta arată că reglementările în vigoare nu favorizează agricultura bio. Și acum o întrebare pentru domnul Țiu Löwenstein. Dumneavoastră ați spus că trebuie să renunțăm la exploatațiile mixte și ați vorbit uh, de anul 2021 ca un termen limită. Așa cum am auzit, în unele regiuni, aproape 40% din exploatațiile bio sunt mixte. Nu credeți că dacă introducem o astfel de condiție vom uh, frâna, vom limita exploatațiile bio? Mulțumesc! Mulțumim, domnul Des. Domnul Erdős. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, în ce privește pe fermierii bio, cred că ei ar trebui să aibă niște beneficii, niște avantaje, fără să fie uh, împovărați mai mult decât sunt. E clar că sectorul bio se dezvoltă și uh, s-a adaptat bine la cadrul de reglementare. Domnul Silvenstein a spus că um, acest cadru pe care îl avem funcționează bine. Așa că ne întrebăm de ce să mai uh, introducem uh, norme suplimentare. Am înțeles că mm, se dorește renunțarea la agricultura paralelă, dar în ce privește siguranța alimentară, mă gândesc oare dacă nu ar trebui să interzicem pur și simplu semințele obișnuite. Domnul Iar, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, mulțumesc și pentru experți. În ce privește problematica valorilor limită, nu credeți că am ratat șansa uh, de uh, a stimula agricultura biologică uh, prin stabilirea unor valori limită pentru că, de fapt, ar trebui să ne orientăm asupra uh, modului uh, de uh, procesare și este nevoie, de fapt, să avem convingerea că nu există niciun fel de toxine în produse. Ar putea să stimulăm, de fapt, să-i premiem pe cei care practică agricultura biologică și dacă ne orientăm pe proces, trebuie să ne preocupe problema um, acestor întreprinderi mixte, dar și problema materialului uh, reproductiv și a semințelor. Iar în ce privește aceste termene tranzitorii, trebuie să ținem seama de necesitățile practice. Mulțumesc, domnule Erickson. Mulțumesc! În uh, țara mea, eu știu ce se întâmplă și uh, asta se întâmplă și în multe alte țări din Europa. Există o cerere crescândă pentru produsele bio și uh, există tot mai mulți fermieri bio acum care sunt interesați sau alții care sunt interesați să devină fermieri bio. Eu cred că Trebuie să ne gândim bine dacă e nevoie să facem o astfel de modificare precum cea propusă de comisie. Cred că ar trebui să ne gândim bine la argumentele pe care le invocă comisia și anume că nu există suficientă încurajare pentru produsele bio. Mie mi se pare că din potrivă și uh, se vede clar în creșterea tot mai mare a acestui sector. Comisia propune un sistem de control pentru ca atât producătorii și consumatorii să fie satisfăcuți. Dar vine cu un sistem care nu știm dacă va funcționa. Se prea poate ca vecinul să folosească pesticide pe o suprafață mică, dar acestea să contamineze o suprafață mai mare care este destinată agriculturii bio. Să nu uităm că avem un sistem care funcționează și uh, nu știu dacă ar fi bine să-l înlocuim cu un sistem care nu știm dacă va funcționa și care nu se bucură de încredere. Să nu uităm de asemenea că trebuie să uh, continuăm uh, pe calea pe care am pornit-o. În Europa de Nord, de pildă, nu există suficienți agricultori bio. Mulțumim, doamna Heranz Garcia. Mulțumesc, aș vrea să mulțumesc tuturor raportorilor. Noi, în Spania, avem și noi producători bio, vrem să vindem mai mult și vrem să avem mai multe instrumente care să ne permită să creștem acest sector. 40% din exploatațiile noastre sunt mixte și nu s-au constatat fraude. Dacă renunțăm la caracterul mixt, sigur poate fi corect din punct de vedere politic, dar ar avea un efect negativ în plan economic. Nu ar fi oare mai bine să sporim numărul de controle și să avem um, evaluări de risc decât să renunțăm la caracterul mixt, pentru că astfel am crește încrederea în rândul consumatorilor. În al doilea rând, în ce privește furajele care nu vin din exploatații bio, uitați-vă ce se întâmplă în uh, Spania, în sud unde avem uh, probleme de aprovizionare destul de mari. Noi uh, ar trebui să ușurăm uh, viața agricultorilor, nu să venim cu discuții și mai complexe. Mulțumim, doamna Rui. Grazie, signor Presidente. Allora, io... Doamna Mui. Mulțumesc, domnule președinte aș vrea să spun că în ce privește sectorul bio, controlele nu sunt eficace. La ora actuală, declarațiile conform cărora se pot obține fonduri n-au fost uh, complet întemeiate și uh, n-au fost uh, asumate suficient de autoritățile locale și regionale. Da, mulțumim. Acum domnul Donta. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să mulțumesc raportorilor pentru prezentarea pe care ne-au făcut-o și pentru experiența pe care ne-au împărtășit-o. Cred că producția bio răspunde unei cereri reale din partea consumatorilor noștri astăzi. Și uh, prima provocare este asigurarea încrederii. Trebuie să avem uh, reguli similare pentru toate statele. Pe de altă parte, consumatorul uh, trebuie să aibă siguranța că produsul pe care îl cumpără este chiar așa cum scrie pe etichetă, indiferent de unde provine el ceea ce înseamnă că avem nevoie de o politică prin care să ne menținem capacitatea de control prin organisme de certificare, dacă e nevoie, dar important este să avem o politică de control riguroasă, pentru că doar așa putem garanta încrederea. Această încredere vizează fermele care practică și agricultura bio și cea convențională. Și mie mi se pare important să putem păstra caracterul mixt al exploatațiilor dacă vrem ca agricultura bio să se poată dezvolta peste tot în Europa. Pentru că dacă ne uităm la geografie, vedem că uneori unele ferme pot să aibă o cultură sau două bio, dar nu uh, Uh, e așa de ușor ca întreaga producție să fie bio. Deci ca să protejăm potențialul bio, eu cred că nu trebuie neapărat să o închidem cumva într-o nișă care o va sufoca pe termen lung. Președintele, mulțumim, domnul Glazas. Un minut și jumătate. Da. Discursurile experților noștri au fost foarte interesante, dar niciunul nu s-a referit la agricultura din insule. Eu sunt uh, deputat european uh, de vreo 40 de ani și în Parlamentul European am fost printre cei care au uh, dat dispoziții speciale referitoare la insule. Ulterior, acestea au fost suprimate, dar insulele au rămas. Deci, cred că ar trebui să fie inclusă și în discuția referitoare la agricultura bio. Există tot felul de, de metode care pot fi uh, folosite și acolo. Sigur că nu toate statele membre au insule, dar cred că ar trebui să facem o diferențiere între insulele din Mediterană, cele din Atlantic și restul. Țara mea are sute de insule și acolo avem două probleme mari. Nu avem, noi în Grecia, nu avem câmpuri, trebuie să le creăm. Suprafața ocupată de tribuna dumneavoastră, de pildă de prezidiu, poate fi un câmp pentru noi. Ba chiar un câmp destul de mare pentru noi grecii suntem obligați să aducem pământ pentru a forma aceste câmpuri. E o problemă pe care alte țări nu o au. Și pentru asta trebuie să așteptăm ca vremea să ne fie favorabilă, să putem uh, să udăm culturile. Acum, întrebarea mea este cum să rezolvăm toate aceste probleme ce afectează agricultura din insule. Mulțumesc! Președintele, mulțumim pentru această intervenție. Domnul Bogovici. Stanje na ekološkem kmetijstvu v Evropi je zelo različno. Mulțumesc. Agricultura ecologică în Europa este un sector precar și ar trebui să fim foarte precauți să nu creăm piedici suplimentare în calea agricultorilor. Și în Slovenia aceasta este o problemă. În ce privește procesul de certificare, uh, trebuie să ne gândim să nu stabilim niște limite uh, ale uh, Uh, suprafeței uh, la hectar, pentru că uh, aici, la legume și fructe, există niște limitări impuse. Cred că trebuie să fim foarte precauți și în ce privește perioada tranzitorie pentru restructurare. În orice caz este nevoie să stabilim uh, niște termene corespunzătoare. 2021 21 mi se pare um, că este o perioadă prea scurtă. Uh, cred că nu trebuie să se piardă încrederea uh, consumatorului în acest sector și în același timp să nu creăm poveri suplimentare pentru agricultori prin prevederile birocratice. Pentru că um, comercianții care nu fac decât să uh, vândă uh, mărfuri preambalate, cred că ar trebui să fie excluși. Ar însemna o suprabirocratizare. Mulțumesc foarte mult. Pani poseu Aguilera, pani poseu Aguilera, Urmează doamna Ovidera. Sí, muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc. Eh, quisiera preguntar a las personas. Mulțumesc, domnule președinte. Spune doamna Aguilera. Vreau să vă pun câteva întrebări. Eu uh, sunt din regiunea Andaluzia, din Spania. Iar guvernul andaluz a depus foarte multe eforturi pentru a ajuta producția bio. A oferit inclusiv ajutoare de stat pentru a stimula această producție. Avem foarte multe ferme mixte actualmente care s-au bucurat de susținere de la buget în acest scop. Deci, uh, mie mi se pare că dacă limităm uh, fermele cu caracter mix, limităm uh, dezvoltarea acestui sector pe viitor. Cu atât mai mult cu cât în Europa am văzut bine că cererea a crescut de patru ori, în timp ce producția a crescut de doar două ori. Deci, asta e problema. Și acum o întrebare concretă. Care este opinia dumneavoastră în legătură cu faptul că toți operatorii vor fi supuși la un sistem de control de mediu, nu doar uh, producătorii primari. Dacă întregul lanț este supus acestui control, care credeți că va fi efectul? Și, de asemenea, în ce privește armonizarea normelor. Domnule Sanders, dumneavoastră cred că aveți dreptate și, într-adevăr, trebuie să ținem cont de caracterul regional. Președintele, domnilor și domnilor, încă o dată cuvântul uh, domnule Köstinger, după care cred că ar trebui să oferim uh, șansa experților noștri să răspundă, după care urmează o altă sesiune de întrebări și răspunsuri. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. M-a mirat uh, afirmația că la importurile din state terțe ar trebui să fie aplicate alte criterii. Mie mi se pare că este o propunere greșită, pentru că uh, producătorii noștri din Europa respectă standarde foarte ridicate și cred că ele ar trebui să fie respectate. Eu am făcut uh, parte și din Comisia pentru Comerț Internațional. Nu cred că Um, asta este uh, calea prin standardele uh, noastre din Europa uh, creăm posibilitate inclusiv de a acorda asistență pentru dezvoltare, de fapt. Deci, cred că aceste alimente bio trebuie să Uh, ofere și un segment uh, de ofertă mai puțin costisitoare, pentru că uh, văd care sunt prețurile în general în lume pentru produsele bio. Um, eu cred că avem o mare responsabilitate și acolo unde există alimente foarte ieftine, eu cred că există și risipă. Deci, um, Cererea este foarte mare, într-adevăr, dar noi discutăm și despre regulamentul privind materialul germinativ și uh, știm că aici piața este foarte concentrată, există puține concerne și uh, acelea sunt de obicei multinaționale care stăpânesc uh, acest sector al materialului germinativ. Eu cred că este nevoie de varietate aici și piața materialului germinativ trebuie să se poată dezvolta. Bardzo proszę naszych ekspertów po 3 minute. Mulțumesc. În continuare dăm cuvântul experților care au trei minute ca să răspundă la întrebări. Ok, trei minute, das wird wirklich schwierig. Trei minute este uh, o mare dificultate. Nu, nu, bun, atunci cinci e mai bine. În ce privește evaluarea riscului, da, în cadrul controlului trebuie să verificăm dacă cineva uh, prezintă un uh, risc mai mare decât alții, dacă uh, nu există o egalitate de tratament între întreprinderile mari și micile ferme. Deci, nu are rost să verifici neapărat un mic producător care nu oferă decât un număr mic de Uh, produse și care sunt oricum uh, preambalate, uh, mai mult sens are să verifici marile întreprinderi. Iar în ce privește încrederea consumatorilor, eu știu că oamenii sunt conștienți că agricultura biologică nu poate funcționa sub un clopot de cristal, ci că ehm, există și aici riscuri. Nu trebuie să-i subestimăm pe oameni în general. Problema întreprinderilor mixte a jucat întotdeauna un rol important. Eu nu cred că există vreun termen limită până în anul 2020 să dispară această agricultură mixtă. Ehm, ehm, acest lucru ar fi posibil eh, doar ca um, în situația în care, să spunem, fiul unui agricultor ar dori să înceapă o agricultură bio, tatăl nu vrea să facă acest lucru, să-i oferim totuși tânărului șansa să se orienteze spre noul sector. Dar eu nu cred că uh, trebuie să uh, stabilim uh, aici interdicții sau să impunem modele. Deci să ținem seama de realitate și sigur că în timp ne putem dori ca agricultura bio să provină dintr-o întreprindere care este specializată numai pe bio, dar să stabilești din acest punct de vedere termene pentru restructurare, nu cred că este bine. Mai degrabă um, oferi niște recompense, niște stimulente um, pentru um, o asemenea evoluție. Bun. Uh, eu uh, am, uh, nu am criticat propunerea Comisiei uh, 100% pentru că știu că la Bruxelles trebuie să fii diplomat. Dar uh, această propunere a Comisiei într-adevăr uh, împinge uh, agricultorii bio uh, într-o nișă, nu îi stimulează. Da, ă, eu mă lupt pentru ca agricultura bio să poată să se dezvolte, pentru că ă, de fapt, agricultura trebuie să aibă o perspectivă durabilă, ceea ce actualmente nu e cazul. Dar eu mă întreb, acum are un rost să încercăm să îmbunătățim această propunere? sau să o respingem. Doamnelor și domnilor, nu știu de cât timp dispuneți dumneavoastră sau poate că nu aveți destul de lucru. Dacă nu dispuneți de timp și dacă nu aveți prea mult de lucru, atunci vă recomand să continuați să dezvoltați această propunere care a fost avansată și elaborată încă acum 5 ani. Agricultura ecologică a continuat să se dezvolte și trebuie ca și pe viitor să se dezvolte într-un cadru legislativ care trebuie să fie perfecționat. Știți că pentru noi ar fi mult mai simplu dacă ceea ce există în clipa de față ar putea fi folosit ca bază pentru dezvoltarea Uh, cadrului legislativ. În ce privește semințele, materialul germinativ, sigur că ne dorim să uh, provină dintr-o uh, producție BAO, dar uh, aici uh, trebuie să fie mobilizată piața pentru a produce mai multe semințe bio. Există segmente întregi în care uh, semințele bio sunt obligatorii pentru că nu mai funcționează măsurile de exceptare. Deci, lucrurile funcționează din acest punct de vedere foarte bine. Aici mi se pare că este mai degrabă o deficiență de transpunere în practică sau de uh, control. Mulțumesc foarte mult! Ja, danke. Ich würde es auch, ähm, kurz... Mulțumesc. Și eu aș vrea să am o intervenție scurtă în legătură cu consumatorii. Analizele noastre, respectiv tot ceea ce am citit, indică faptul că uh, există consumatori care respectă anumite recomandări uh, și, uh, de asemenea, că sunt uituci. Vezi, de pildă, consumul uh, cărnii de cal în locul cărnii de vită. Mă întreb dacă cadrul legislativ poate constitui un pericol pentru încrederea consumatoarelor și consumatorilor, pentru că ei au uh, o anumită imagine și dorință legată de produsele bio, dar uh, au prea puține cunoștințe legate de criteriile pe care aceste produse trebuie să le respecte. Iar dacă noi înăsprim costurile de producție, atunci evident produsul devine mai scump. Și acum trebuie să ne întrebăm, consumatorul este dispus să plătească mai mult pentru o prestație care este sporită, dar despre care el nu prea știe dacă așa este sau nu. Deci, ă, în ce privește și introducerea unor valori limită, ele ar putea să constituie și pentru consumator uh, un criteriu, să-i dea sentimentul că uh, în felul acesta protejează și mediul înconjurător și că nu există substanțe reziduale care pot fi toxice. Deci, ă, ă, mă întreb ă, câte întreprinderi vor putea respecta acest criteriu, continuându-și producția și volumul producției actuale. Deci, din acest punct de vedere, există un risc. După aceea, marja de manevră de care mai dispun întreprinderile agricole. Noi analizăm în Germania de peste 20 de ani aceste întreprinderi bio și le comparăm cu întreprinderile convenționale. Și ă, sigur că în medie ă, agricultura bio ă, este mai profitabilă, dar aproximativ 40% din întreprinderile bio, dacă ar avea o producție convențională, ar putea fi mai rentabile. Deci, iată ce concluzii am putut trage în Germania. Sigur, să nu faci nimic acum nu mi se pare că este o opțiune fericită, mai ales dacă ținem seama de responsabilitatea care vă incumbă din tratatul de la Lisabona. Trebuie să fie optimizate condițiile cadru pentru agricultura bio și cred că propunerea Comisiei din acest punct de vedere înseamnă un prim pas. Dar este nevoie de optimizare mai ales în ce privește urmările. Dumneavoastră ne-ați invitat să vorbim despre uh, ce uh, am conchis noi în ce privește evaluarea uh, de impact dacă dumneavoastră doriți să luați decizii, vă rog să uh, vă informați din sursele noastre pentru a decide în cunoștință de cauză. Mulțumesc foarte mult! președintele. Mulțumesc foarte mult și am încheiat prima parte a audierii noastre. Mulțumesc experților. Iar acum vă propun să trecem la cea de-a doua rundă și vă rog uh, ca uh, următorii experți să ia loc aici în față. Vă rog să veniți. Po wystąpieniu ekspertu będzie kontynuacja wcześniej zgłoszonych. Mulțumesc încă o dată. După expunerea experților vom avea din nou ocazia să punem întrebări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 Vă rog să respectați uh, și principiul de a pune întrebări. Sigur că vom încerca să stimulăm discuția, dar pentru ca experții să poată să răspundă la întrebările noastre. Dar observațiile neavenite cred că putem să uh, le omitem. Domnul Etienne Gagneron ar fi primul vorbitor. Bardzo proszę. Bardzo proszę, 10 minut. Proszę Państwa, mamy... Domnul Etienne Gagneron, aveți 10 minute la dispoziție. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, fermier bio de 17 ani, eu sunt din centrul Franței, acolo avem uh, vaci pentru carne, cereale și, sigur, și furaje. Eu uh, reprezint camerele de agricultură care veghează asupra acestui sector în întregime, dar, sigur, și asupra agriculturii bio. Am o prezentare PowerPoint uh, care este destul de lungă, timpul însă mă va constrânge să o rezum. Așa că uh, am să parcurg foarte rapid unele dintre slide-uri. Vedeți că producția este în creștere în ultimii 20 de ani și avem o diversificare mai mare pe partea dreaptă, unde avem produsele bio față de cele convenționale. Uh, dar nu e o diferență chiar atât de mare. Vedeți că um, în agricultura bio avem uh, mai puține coloane lungi. O să mă opresc aici. Vedeți, acele coloane cele mai înalte reprezintă procentele cele mai mari uh, de ferme mixte. Vedeți că acolo avem uh, mai mult de 40% dintre ferme cu caracter mixt. De aici uh, și uh, toată discuția pe care am auzit-o la runda anterioară. Aici vedeți piața, care și ea are o creștere tot mai mare, confirmată de cererea consumatorilor. În Franța, agricultura bio s-a dezvoltat foarte mult din cauza că am avut un proiect național de dezvoltare. Trei uh, sferturi din producția bio consumată de producătorii francezi vine din Franța, din cultura autohtonă. În ce privește proiectul de regulament, Eh, să știți că nouă eh, ne-a fost destul de greu să mm, corelăm acest proiect cu cererea consumatorilor. Eurodeputatul Andrieu a spus că mm, principiile fondatoare ale agriculturii bio nu se regăsesc în considerente, ceea ce ne-a cam eh, îngrijorat și pe noi. Nu știm dacă acest proiect de regulament chiar dorește să dezvolte agricultura bio în Europa. Este o întrebare la care noi n-am găsit răspuns. În ce privește actele delegate și aceste lucruri au fost deja explicate, capitolele 2, 3 și 6 sunt cele mai uh, importante pentru că acolo se regăsesc dispozițiile tehnice despre producție. Aceste detalii sunt esențiale și trebuie să fie clar cunoscute în dispozitiv și să nu apară în actele delegate. În ce privește caracterul mixt, uh, cum spuneam, uh, avem foarte multe ferme mixte în Franța și renunțarea la fermele mixte ar duce la nevoie de conversie, însă cred că asta ar duce la o scădere a capacității de producție în Franța, cel puțin. Deci uh, rezultatul ar fi chiar cel contradictoriu decât uh, cel dorit de Comisie în programul de acțiune. Ar scădea produsele bio și ar trebui să importăm mai mult. Deci renunțarea la fermele mixte nu e o idee bună pe, uh, pe uh, baza celor pe care le știm noi. Eventual, pe termen lung, mai putem discuta. Acum, uh, cred că trebuie să mergem mai mult către producția bio, iar în ce privește semințele și plantele ce provine din agricultura convențională sunt în continuare necesare, mai ales dacă se dorește o armonizare între țările care au baze de date. Acestea trebuie să fie armonizate și agricultorii bio care nu găsesc semințe bio trebuie să poată avea acces la baze de date din altă parte. E un sistem care cred eu că funcționează destul de bine. De asemenea, avem nevoie de o listă națională de specii care nu fac obiectul derogării în fiecare stat membru. În ce privește alimentația pentru animale, furajele, adică noi credem că 90% dintre furajele pentru bovine, ovine și caprine trebuie să provină din fermă sau din interiorul Uniunii Europene, iar pentru porcine și păsări 60% din furaj ar trebui să provină din UE. Iar uh, în ce privește Uh, furajele uh, în ansamblu, cred că 95% ar trebui să fie bio și eventual 5% să fie convenționale, dacă nu sunt disponibile 100%. În ce privește contaminarea, asta este o adevărată problemă și aici vedem că Comisia dorește să modifice regulamentul existent. Există foarte multe uh, diferențe în ce privește practicile statelor membre. Vedem că pragurile de declasare diferă foarte mult, planurile de control și de luare de șantioane de asemenea sunt foarte diferite. În Franța, organismul de certificare nu este unic și nu se aplică același prag de declasare pentru toate fermele. Credem că declasarea ar trebui să fie cumva armonizată la nivel european. Așadar, noi credem că propunerea Comisiei este oarecum prematură, dar trebuie să continuăm să ne aplecăm asupra acestui sector. Nu cred că ar trebui să stabilim un uh, prag de reglementare în ce privește declasarea în caz de agenți de contaminare, dar trebuie să armonizăm practicile și metodele de anchetă ale organismelor de control europene, să armonizăm metodele de cercetare în ce privește agenții de contaminare în laboratoare agreate să armonizăm reacția organismelor de certificare în cazul în care se detectează neconformități și să definim un mecanism de indemnizare clar la nivelul Uniunii Europene. Iar în ce privește controlele, acestea trebuie să fie toate cuprinse în, într-un singur regulament. Să existe obligația unui control anual uh, minimal pentru fiecare operator și să existe controle inopinate și, de asemenea, comercianții în detai care nu vând uh, decât produse preambalate să nu fie nevoiți să ceară certificarea. Noi considerăm că trebuie să protejăm uh, interesele producătorilor, dar și ale consumatorilor. Și pentru asta e nevoie de un sistem de certificare. Producătorii sunt cei care își asumă costurile și, uh, în schimb, obțin o reputație care permite o diferențiere a agriculturii bio de restul practicilor. Însă, în ce privește producția, nu cred că sunt uh, probleme foarte mari. Problema cea mare ține de importuri. Importurile trebuie să facă obiectul unui regim de conformitate iar acesta trebuie să fie completat de prevederi speciale pentru culturile ultramarine, tropicale, ecuatoriale. Deci, uh, în ce privește controlele și caracterul mixt, noi suntem reprezentanții producătorilor bio din Franța și am fost întotdeauna foarte atenți la propunerile comisiei. Comisia zice acum că ar trebui să renunțăm la fermele mixte, la caracterul mix pentru producători, dar asta nu ar fi valabil și pentru procesatori, de pildă ceea ce nu ni se pare un lucru sănătos pentru sector, cu atât mai puțin pentru producție. Închei aici prezentarea mea cu o invitație la Salonul de Agricultură Bio, care are loc în Franța la fiecare doi ani. E un salon european care se numește Tech and Bio. Sunteți bineveniți la Valence ca să vedeți acolo cum se face agricultură bio în Franța. Cam atât. Văd că am terminat mai repede decât timpul alocat. Poate așa o să avem mai mult timp pentru dezbatere. Mulțumesc! Bardzo dziękujemy za wypowiedź, za zaproszenie. Președintele, mulțumim foarte mult pentru această prezentare și mulțumim și pentru invitație. În continuare, îi dau cuvântul doamnei Isabela Hubertsberger, care este fermier bio din Austria. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Vă spun bună ziua tuturor și mă bucur că pot să vă prezint câteva aspecte din practica. Este vorba despre întreprinderea noastră bio pentru vaci de lapte din zona alpină și fac parte din asociația BioAustria Next Generation și bineînțeles că am citit și întrebările dumneavoastră. În întreprinderea noastră ne dorim să producem uh, alimente de uh, bază uh, dispunând de o cunoștință tradițională avem o zonă alpină destul de întinsă, 80 de vaci de lapte iar în întreprinderea noastră familială colaborăm foarte bine, ne-am uh, repartizat foarte bine munca. De 20 de ani avem deja un sistem în care uh, vacile uh, pot să pască în libertate în zona alpină pentru că este până la urmă cea mai bună sursă de hrană bazată pe proteine. Iar noi respectăm motoul dacă vacii îi merge bine, îi merge bine și țăranului. Vara ă, alimentăm vacile cu iarbă proaspătă și cu fân, iarna adăugăm și furaje concentrate, dar doar ă, în procentaj de 50%, de asemenea substanțe minerale și ă, bulgări de sare. În ce privește viței, de asemenea avem uh, și um, un țarc în aer liber, ceea ce contribuie la bunăstarea vițeilor. Am învățat foarte mult în acest domeniu de la întreprinderile agricole din Germania. Cunoaștem foarte bine calitățile solului, al plantelor și al vitelor, ceea ce este esențial pentru Uh, o crescătorie de animale care să se desfășoare în bune uh, condiții. Să îți înțelegi uh, necesitățile animalului este o condiție pentru buna funcționare. întreprinderea noastră este verificată cel puțin o dată pe an prin controle inopinate din partea unor controlori externi. Eu cred că doar în felul acesta poți garanta un lanț alimentar uh, biologic transparent. Țăranii din domeniul agriculturii bio Uh, se concentrează de asemenea pe uh, menținerea unui mediu sănătos, pe o calitate a apei potabile uh, ridicată și pe un peisaj variat pentru turiști prin influențele naturale ale mediului Uh, ploaie, vânt, de fapt uh, se îmbunătățește calitatea solului. Eu cred că produsele bio uh, nu trebuie să mai fie analizate și pe procentajul de substanțe reziduale de fapt, orice produs rezidual până la urmă um, poate fi depistat în cadrul controlelor uh, inopinate. Eu cred că trebuie să fie efectuate controle anuale pentru întreaga întreprindere de către un controlor dintr-o agenție acreditată de stat. În ce privește situația ă, în zona alpină, în landul meu Salzburg, 50% din întreaga suprafață este cultivată ă, biologic, deci ă, ocupăm din acest punct de vedere locul întâi în Europa. Este important să te poziționezi prin, produ- poziționezi prin produse premium pe piață. Din păcate există doar 3% din întreaga producție de lapte uh, pe piața europeană uh, ca produse bio. Eu cred că din acest punct de vedere uh, trebuie să ne extindem oferta pentru că în felul acesta poți oferi un produs natural sănătos. Cererea pentru asemenea produse crește și asta constituie o șansă mare pentru uh, fermierii uh, cu vaci de lapte uh, crescute în zona alpină. Eu cred că piața uh, va reglementa aceste aspecte. Cererea consumatorilor în uh, ce privește comerțul cu alimente. În regiunile montane este uh, important să păstrezi uh, condițiile naturale. În ce privește rețeaua uh, pe, uh, pentru uh, fermierii tineri, Bio Austria este o asociație a fermierilor care um, oferă um, inclusiv informații pentru consumatori. Toți cei care sunt interesați de produsele bio um, pot obține um, informații din partea acestei asociații BANK care uh, este o prescurtare pentru Bio Austria Next Generation. Și uh, va exista în perioada următoare uh, o reprezentare în toate landurile din Austria pentru membrii acestei asociații Bank, pentru că noi suntem, de fapt, fermierii bio de mâine în Austria. Pentru noi este de la sine înțeles să uh, acționezi în agricultură în baza unor criterii biologice, pentru că eu îmi doresc și pentru copiii mei să găsească aceleași condiții ecologice pe care uh, le-am uh, regăsit și eu, dar înseamnă o provocare mai mare pentru toți cei angajați în acest sector, o mai mare responsabilitate pentru plante și pentru animale, dar și satisfacția este mai mare orice modificare impusă uh, poate să uh, creeze și probleme pentru fermierii bio. Eu cred că trebuie să ni se creeze un cadru legislativ care să ne permită o perspectivă sigură pentru dezvoltarea viitoare. Uh, mi-au fost trimise deja în pregătirea acestei întâlniri câteva întrebări. Eu am vorbit deja despre faptul că mă opun unei uh, limite superioare de uh, elemente reziduale în produsele bio. Am spus, uh, iar în ce privește restructurarea fermelor bio, uh, de fapt a fermelor mixte. Cred că este rezonabil, deși înțeleg că nu pretutindeni în Uniunea Europeană este posibil ca aceste întreprinderi să se restructureze pentru a deveni 100% biologice iar uh, modul în care propunerea uh, Comisiei vede procesul de restructurare mi se pare că este uh, impracticabil. De fapt, întreprinderile trebuie să poată să își vândă întreaga uh, producție pentru a putea uh, să uh, cumpere și materiale esențiale pentru viitoarea producție. Eu uh, mă tem că uh, producția biologică va regresa dacă uh, se va transpune în practică propunerea Comisiei. Eu cred că trebuie să existe și furaje care să corespundă criteriilor biologice. Eu găsesc că propunerea Comisiei pentru revizuirea cadrului legislativ pentru agricultura bio, așa cum este concepută, este mai degrabă periculoasă ar descuraja mai degrabă um, producția bio decât să o încurajeze. Eu fac apel la dumneavoastră ca deputați în Parlamentul European să nu uitați că noi în Europa trebuie să creăm o agricultură durabilă și orientată spre cerințele viitorului, iar agricultura biologică trebuie să fie, se bazeze pe criterii care să corespundă practicii. Mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. Președintele, mulțumesc și îi dau cuvântul doamnei Elia Rodriguez Alvarez, care de asemenea ă, activează în agricultura biologică și ă, reprezintă Asociația Fermierilor din Galicia. Aveți cuvântul. No es mi costumbre hablar en público, por lo tanto, mm, tenéis que perdonar que a veces me quedo. Mulțumesc foarte mult pentru că m-ați eh, invit. Să mă eh, iertați, vă rog, dacă nu eh, sunt foarte clară, nu pot să vorbesc prea tare. Așadar, este clar că Europa are nevoie de mm, întreprinderi biologice. Eu cred că întreprinderile convenționale trebuie să fie susținute și trebuie să fie încurajate pentru ca să avem mai multă agricultură biologică. Pentru că calitatea vieții a uh, agricultorului crește și astfel se creează și locuri de muncă din cauza că se extinde această branșă, ceea ce este un lucru foarte important. Pe lângă aceasta, ceea ce se întâmplă este că pentru spațiul rural sunt uh, cooptați oameni care să lucreze, să mențină natura, să mențină peisajul și este foarte important că avem din ce mai multe persoane care se angajează în acest sens pentru că în spațiul rural, de multe ori, nu mai avem deloc ceea ce cunoșteam înainte. Există foarte multe zone în care, de exemplu, nu mai avem uh, natură neafectată. De exemplu, în zona în care uh, locuiesc eu, sunt foarte multe incendii. Oamenii nu mai sunt obișnuit să trăiască la țară, să trăiască în zone rurale, când înainte nu erau atât de multe incendii și acum că nu mai e destulă lume în zonele rurale, este foarte clar că nu este eh, natura la fel de îngrijită. Aș vrea să fac câteva comentarii cu privire la agricultura biologică. Cred că aceasta ar trebui să fie prioritară. Avem nevoie de o reducere a celorlalte anumitor tipuri de cultură. Nu este vorba de mai multe reguli aici, ci este vorba mai degrabă de o agricultură durabilă care să asigure ca generațiile următoare să poată administra aceleași terenuri pe care lucrăm noi astăzi. Dacă continuăm așa, atunci nu va mai fi posibil să avem aceeași natură din cauza prea multor pesticide, erbicide și toate substanțele care se aplică nu sunt întotdeauna foarte bune. Avem nevoie, sigur, și de anumite ajutoare, dacă vorbim, de exemplu, despre semințe. O parte din semințe pe care le folosesc eu, de exemplu, la mine în în fermă sunt uh, cultivate chiar de către mine. Eu le administrez, eu mă ocup de ele și dacă nu se întâmplă acest lucru, o să se piardă foarte multe din aceste semințe. Aș vrea să rog ca în regulament să se vorbească și despre comerțul de semințe dintre agricultori. Mă refer aici, sigur, între agricultori biologici, nu mă refer la cei convenționali. Acum, în ceea ce privește cercetarea. În țara noastră există o lipsă foarte mare de cercetare. Dacă primim semințe certificate biologic, atunci ele vin din Germania, din Austria sau din uh, Franța. În țara mea, de exemplu, nu există nicio întreprindere care să comercializeze astfel de semințe biologice. Poate că există producători, dar sunt producători foarte mici, sunt foarte scumpe uh, produsele lor și nu se știe foarte clar uh, cum uh, se va dezvolta această branșă și cum uh, va reacționa întreprinderea la ele, pentru că vin din alte regiuni, de exemplu, ceea ce creează o problemă suplimentară. Nu este același lucru dacă importăm, de exemplu, semințe din uh, Austria în Spania, pentru că clima este foarte diferită în Spania. Așadar, pentru semințele care sunt importate certificat, se întâmplă că trebuie să așteptăm să se adapteze la climatul nostru și aceasta ia câțiva ani. Pentru aceste probleme e nevoie de susțineri. Se pare că există susțineri financiare, dar ele la mine n-au ajuns, de exemplu. Eu nu am simțit nimic din aceste ajutoare. Ele sunt doar acordate pe hectar, dar pentru cult cultura mea, de exemplu, foarte mică de legume pe care o am, nu este suficient pentru ca să fac parte din aceste scheme și nu sunt eligibilă. Așadar, uh, nici măcar nu fac o cerere pentru fonduri europene. Deci, fondurile pe care le primește Spania, de exemplu, pentru agricultori, la mine nu ajung. Nu ajung decât la agricultorii mari, pentru că sunt întotdeauna condiționate de numărul de hectare. Și atunci uh, trebuie spus în acest moment că, într-adevăr, există foarte puțină susținere pentru agricultorii mici. Mai am, văd, 5 minute, domnule președinte. consumul uh, ecologic. Acesta este în creștere, este clar. Trebuie de aceea să fim în măsură să producem destule alimente pentru cererea care este în momentul de față foarte mare. Eu nu vreau însă să produc numai pentru elite, pentru oamenii care pot să-și permită să plătească un produs bio. Eu aș vrea să fiu producător pentru toți oamenii. Mi-ar place să nu mai există această diferență nu aș vrea ca numai uh, anumiți oameni care au o anumită putere de cumpărare să poată să-și permită să aibă alimente mai bune. Și ce se întâmplă cu ceilalți? Ceilalți rămân uh, în urmă. Deci eu cred de aceea că ar trebui să primim mai multă susținere pentru agricultura biologică. Dacă cu adevărat vrem să oferim aceste alimente tuturor oamenilor, populației întregi și nu numai unor straturi din populație. M-ați întrebat ce să facem cu importurile. Da, Într-adevăr, dacă avem un regulament foarte strict și dacă industria din alte țări uh, se implică și ea, există mai puține condiții și atunci uh, suntem uh, prada concurenței neloiale, pentru că acelor importuri nu li sunt impuse aceleași condiții. Sigur că trebuie să existe reguli, pentru mine e clar, dar aceste reguli trebuie să fie valabile pentru toți. Aceasta este părerea mea. Nu este vorba să aplicăm numai reguli la agricultorilor din Uniunea Europeană, de exemplu, pentru că altfel după aceea noi, agricultorii din UE, suntem cei care avem dezavantaje față de ceilalți, iar agricultorii biologici nu au neapărat finanțele pentru a putea continua această, această afacere. Trebuie să avem grijă ca totul să funcționeze bine, pentru că altfel noi suntem primii care plătim prețul. Noi suntem cei care plătim pentru controle, de exemplu. Mie mi-ar place să nu trebuiască să plătesc Consiliul din Galicia care să îmi certifice că ceea ce produc eu este bun este ecologic. Nu mi se pare corect să plătesc eu ceva în plus față de cei care nu au nevoie de această certificare. Vreau să o spun aici, în această instanță care cred că poate să mă ajute să cerceteze de ce avem acest dezavantaj suplimentar. În ceea ce privește resturile, rezidurile și pragurile de care m-ați întrebat, dacă e vorba de reziduri din propria întreprindere, din cauza agricultorului. Bineînțeles că nu este scuzabil, acestea trebuie să fie zero. Dar există, cum spunea și colegul, poluări din alte parte, din aer da, sau de la alți agricultori care nu sunt din vina noastră. Aceste reziduri nu pot fi imputate agricultorilor. De exemplu, apa pe care o folosim este conține anumite substanțe, nu este curată și atunci, bineînțeles că îi afectează produsul pe care îl comercializez eu. Nu pot să influențez acest factor, dar tot ceea ce pot influența, aș vrea să se contabilizeze și acolo, într-adevăr, toleranța trebuie să fie zero la reziduri. Dar nu pot garanta, sigur, în toate domeniile acest lucru, pentru că mai am și vecini, după cum ați spus, care, de exemplu, la mine nu sunt uh, fermieri ecologici și nu o să pot să mă duc să dau pe nimeni în judecată. În niciun caz nu o să fac acest lucru pentru că mi îmi poluează și întreprinderea mea, pentru că totuși și el este un agricultor și nu o să-mi vină niciodată ideea să mă duc să-l dau în judecată, doar că el are alt tip de agricultură. Dar suntem până la urmă cu toții în aceeași barcă. Nu există o diferență atât de mare între agricultori agricultorii care se ocupă de agricultură biologică și cei de convențională. Am, înțel, am vorbit deja despre norme, despre prevederi și apoi a șaptea întrebare pe care mi-ați spus-o în acest chestionar. La a șaptea întrebare e destul de greu de răspuns. E vorba de actele delegate. Este un regulament foarte important. Este un regulament care permite să producem alimente mai sănătoase, care nu poluează mediul, de exemplu. Deci este un regulament de bază. Eu nu mă pricep foarte mult la actele delegate, nu știu să vă spun exact ce se întâmplă cu aceste acte delegate, dar știu că este o discuție foarte amplă și mi se pare că trebuie să ne gândim bine cui îi dăm puterea și cine decide despre ceea ce se întâmplă. Noi suntem cei care până la urmă hotărâm ce mănâncă producătorii noștri. Mulțumesc! Wysłuchanie Państwa było wielką przyjemnością. Mulțumesc foarte mult. A fost foarte interesantă prezentarea dumneavoastră interesantă prezentarea tuturor celor trei vorbitori. Acum trebuie să ne gândim un pic și la timp. Ați respectat cu toții timpul, deci trebuie să ne fiți un model acum. Acum însă mai avem foarte multe persoane care vor să ia cuvântul. Experții trebuie să se mai exprime și ei după aceea și, în principiu, la 12 fără un sfert ar trebui să terminăm pentru că mai avem o reuniune a coordonatorilor. Deci vă rog un minut întrebările un singur minut. Domnul Buda, vă rog. <coughs> Domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Pe scurt, atunci într-un minut, uh, apreciez preocupările tuturor legate de această problemă a agriculturii ecologice și de faptul că încercăm să găsim un cadru cât se poate de clar pentru a dezvolta agricultura ecologică. Uh, este important, desigur, să avem în vedere fermierii care produc uh, ecologic, dar dar în același timp nu trebuie să uităm consumatorii acestor produse, pentru că până la urmă ei sunt beneficiarii care ne țin în viață fermierii biologici, pentru că trebuie să avem în vedere pe cel care plătește mai mult pentru kilogramul de brânză sau de lapte, ori de carne, uh, care este un produs bio. De aceea cred că excepțiile trebuie să fie limitate și în scurt timp, aș putea spune eu, chiar eliminate, dat fiind faptul că aceasta este o sursă uh, de fraudare până la urmă a celor care într adevăr fac agricultură ecologică. Aș vrea pe scurt legat și de uh, rezidurile uh, de care s-a vorbit aici. Nu cred că totuși trebuie să fim foarte permisivi legat de reziduri, pentru că un produs care conține reziduri nepermise, el ar trebui să fie tratat ca un produs care nu este bio, chiar dacă nu este din vina agricultorului, pentru că până la urmă am încheiat, domnule președinte, îl putem trimite la o firmă de asigurare și nu la un avocat ca să-și ia măsurile care se impun. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Shire. Doamna. Laatste spreker vă ik complimenteren. Mulțumesc, doamna, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc foarte mult antevorbitorilor mei și mi se pare că pentru prima dată chiar s-a înțeles ceea ce s-a spus. Măsurile politice individuale, sigur că trebuie să le analizăm, însă în ceea ce privește acum întrebările concrete care s-au pus, acesta este punctul cel mai important pentru întreprinderi. Ce facem în întreaga Europa? Avem peste tot întreprinderi mixte, colegii germani spun că nu poți să fii sau pe jumătate gravidă, așa este, dar uh, totuși avem acest tip de întreprinderi mixte și trebuie să reușim să facem să trăiască și aceste întreprinderi. Avem întreprinderi care se ocupă de vaci, unele de porci și unele care fac toate aceste cultivă, să cresc toate aceste animale. Ce facem? Îi separăm și pe aceștia după animale? Eu zic că trebuie să fim realiști și trebuie să încercăm să avem și valori obiective pe care să le aplicăm în aceste întreprinderi. Pan poseł Domnul Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt dintre cei care spun că 2021 este prea departe, trebuie să acționăm mai repede pentru ca să apărăm consumatorii în fața multinaționalelor, în fața celor care au interese în această agricultură. Noi suntem aici pentru a apăra pe cei mici, pe cei care produc într-o manieră corectă. Mi s-a părut ciudat să aud că în Austria există un control pe an. Aceasta este o inovare, înțeleg. Înseamnă că au un control în februarie și după aceea în tot anul nu se mai întâmplă altul. Mi se pare că totuși controlele trebuie să fie mai dese pe an, pentru că totuși există mai multe momente în care trebuie să verificăm dacă totul e în ordine și consumatorul e cel care plătește. Apoi, în ceea ce privește originea geografică a produselor, dacă, de exemplu, un consumator vrea să știe de unde vine marfa, dacă au fost controle pe această marfă, e important să dăm această indicație și fiind dacă nu mai am timp, vreau să mai pun o singură întrebare. Mi se pare că dacă cineva cumpără bio, un produs bio și plătește ceva în plus pentru aceasta, pretinde să primească un produs sănătos. Deci dacă cineva vrea să aibă un produs sănătos și plătește mai mult pentru aceasta, este corect. Mi se pare să fie mai multe controle, mai puține vorbărie și mai multe uh, fapte, adică o producție în beneficiul uh, consumatorului, cu adevărat, un produs bun. Mulțumesc, domnul Necop. Здравейте от мен. Първо искам да благодаря на гостуващите специалисти. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să mulțumesc în primul rând experților noștri pentru prezentarea lor excelentă. Am uh, adunat mai multe întrebări, mai ales către primul uh, expert. O să pun doar o întrebare că nu am timp. Sper că dacă experții din prima parte a, a audierii noastre sunt aici, vor putea să răspundă și ei. La aliniatul 6 6162 din propunere, Comisia propunere, propune un, uh, o certificare în grup a, producător, a produselor pentru a reduce sarcinile administrative și costurile. În același timp, spun că un grup de operatori este un grup în care fiecare operator este un uh, întreprinzător care are o întreprindere de nu mai mult de 5 hectare de pământ de teren și că pe lângă producția um, furajelor și a produselor alimentare pot să se implice și în alte procesări, adică cei care vor să intre în acest sector trebuie să respecte aceste criterii foarte înalte. Ar fi foarte bine dacă această definiție rămâne însă. Ce înseamnă? Înseamnă că o certificare de grup înseamnă că fiecare dintre acești producători trebuie să fie și el implicat în procesare? Asta este ceea ce înseamnă? Puteți să ne spuneți? Mulțumesc! Dziękuję, pani poseł. Mulțumesc, domnul Hazenkamp. Dank u wel, eh, voorzitter. Ja, ik wil deze... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, celor trei invitați pentru prezentările foarte bune care mi-au dat speranță. Eu uh, am o întrebare legată de bunăstarea animală. Doamna din uh, Austria, înțeleg că militează pentru așa ceva, iar propunerea asta, credeți oare că introduce și uh, lucruri care nu sunt foarte plăcute pentru animale. Adică mâncarea dată animalelor, uh, găzduirea, par să fie excepții. Vreau să-mi spuneți părerea dumneavoastră și apoi în legătură cu rezidurile. Uh, Ultima dintre cele care au luat cuvântul de la prezidiu a spus că este deranjată de fermieri. Cum se poate face astfel încât să nu te mai afecteze vecinii care au pământ lângă tine? Domnul Zulov. Rajungerea e una... Mulțumesc. Dacă vrem să ajungem la un produs biologic 100%, acesta cred că este obiectivul, acesta este ceea ce ne-am propus, dar pentru aceasta e nevoie de un regulament care în final nu ar trebui să fie nici prea constrângător, adică să nu obțină rezultatul opus. Așadar, cu siguranță trebuie să avem grijă la toate limitele care vor trebui stabilite în cadrul acestui regulament. O discuție ar putea să se deschidă de asemenea pe problema rezidurilor, pentru că atunci când se vorbește de biologic, nu ar trebui să, nu uit, să uităm că totuși e vorba de un proces de fabricație și deci ar trebui să punem mai mult accentul pe proces, după părerea mea. Rezidual, partea reziduală mi se pare că ar putea fi o chestiune secundară față de procesare. Aș vrea să pun o întrebare raportorilor noștri. Având în vedere problem, faptul că situația este foarte problematică acum uh, în ceea ce privește calendarul de așteptare. Care este perioada care credeți că este necesară pentru a transforma o agendă din convențională în, agenda, în firmă biologică? Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Bove. Oui, bonjour. Euh, da, bună ziua. Foarte pe scurt. Eu cred că trebuie să revenim la punctul de plecare. De ce a ales Comisia să deschidă această dezbatere pe marginea unui nou text, e bine, din cauza fraudelor um, constatate la importuri. Și atunci, de ce avem nevoie de un text global, deși uh, ce e de rezolvat e doar uh, problema fraudei cu produsele biofalse? Scandalul din Italia de anul trecut uh, a apărut ceva de necrezut foarte mult porumb și soia uh, care au fost aduse din țări și care nu erau bio, dar care au fost acoperite de organisme de certificare prin niște filiale. A fost un scandal monstru. Asta e problema. Dacă consumatorii își pierd total încrederea din cauza acestor produse falsificate, uh, tot sectorul va fi afectat. Așa că eu i-aș ruga pe experți să ne spună care este poziția lor. Textul, practic, are acest singur obiectiv și Comisia Agri este de acord uh, să mergem pe această cale. Deci avem problema certificării, problema controalelor și, în fine, o altă problemă care a fost menționată, problema poluării. Astăzi, un agricultor uh, poate fi uh, poluat și produsul său va fi declasat și nu are nicio modalitate de apel. Mulțumesc! Uie, pan poseł Rope. One minute, no more. Următorul vorbitor. Mulțumesc. Am fost destul de dezamăgit de poziția experților care nu consideră că propunerea Comisiei este foarte bună și că mai trebuie să facem foarte multe pentru ca să o îmbunătățim. Cu toții ne dorim, cred, o producție de foarte bună, foarte de calitate și mi se pare foarte bine să vedem că consumatorii încă mai au cu încredere foarte mare în aceste produse. Aș vrea să știu însă din partea experților și să-i întreb așadar ceea ce se produce în uh, ceea ce privește produsele ecologice. Credeți că este posibil să menținem această producție și să ajungă la consumator? De multe ori, uh, produsele finale sunt amestecate convenționale cu ecologice și nu ajung la consumator și consumatorul își pierde orientarea. De altfel, trebuie să ne gândim și la viitor. Trebuie să stabilim reguli foarte clare, care după aceea trebuie să fie și respectate. Mulțumesc! Domnul Dorfman. Mulțumesc, domnule președinte. Două considerații în legătură cu aceste reglementări de exceptare. Eu cred că ceea ce s-a spus în legătură cu semințele este cât se poate de rezonabil pentru că ă, este important să poți recurge ă, mai mult decât până acum la semințe bio. În ce privește celelalte reglementări de exceptare, este ceva mai dificil în ce privește uh, grajdurile pentru uh, bovine. Uh, nevoia de a crea până la urmă și țarcuri în aer liber pentru fermierii mici uh, înseamnă o dificultate. Deci, uh, sigur că uh, și această reglementare privind coarnele bovinelor mi se pare o exagerare. Eu cred că ar trebui să găsim o cale de mijloc. Cred că uh, ar trebui uh, doar să solicităm ca în aceeași întreprindere să nu existe același produs care să fie produs și Uh, convențional și bio, pentru care uh, exista aici uh, riscul de înșelătorie, dacă e vorba de un anume tip de bere, de pildă. Președintele, mulțumesc foarte mult. Domnul Tarant, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Da, ă, cred că toată lumea este de acord că discursul a fost foarte interesant și trebuie să încurajăm acest sector. Avem ă, susținere la nivel european, însă trebuie să ă, fim atenți la faptul că o să vedem probabil că vor apărea alimente care nu sunt conforme cu principiile noastre. Organisme modificate genetic, clone, deci avem noi principii bune, dar urmează să intre în vigoare tratatele de liber schimb. Președintele, mulțumim. Urmează doamna Căstinger, după care doamna Aguilera și încă cineva, dacă mai este. Uh, o să vă rog să renunțați la timpul de intervenție. Aveți chiar întrebări esențiale? 30 de secunde atunci. Pół minuty, bardzo proszę. So, the interpreter said, Mr. Guillaume, did you mean... Guillaume sau Agio sau cine, pentru că nu s-a auzit clar. Eu, adică Agnew? Bun. Pentru doamna Ubersperger, trei întrebări. Ați spus că aveți 500 de vaci uh, de lapte pe 150 de acri. Cel puțin așa am auzit eu uh, prin interpretare. Văd că uh, mă contraziceți, da, într-adevăr și mie mi se părea ridicol. Puteți fără să-mi confirmați sau infirmați uh, următorul zvon? Am auzit că fermierii bio din Austria pot folosi semințe convenționale? Uh, dacă uh, da, vă rog să-mi spuneți. Dziękuję pani poseł Senra. Președintele, mulțumim. Senra. Acum doamna Senra Rodriguez. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să spun că agricultura bio înseamnă mai mult decât să produci alimente sănătoase. Producția locală merge doar pe piața locală. Mulțumim, doamna Köstinger. Mulțumesc. O întrebare către doamna Rodriguez, pentru că spuneați că și întreprinderile mici există uh, prea puține șanse. Eu vin din Austria și aici uh, chiar fermele uh, mici au o șansă Dumneavoastră spuneați că e nevoie de o susținere eh, mai substanțială. Este nevoie de subvenții din partea statului, din punctul dumneavoastră de vedere, sau eh, poate că e nevoie de eh, prețuri ridicate pentru aceste produse. Deci o asemenea reglementare prin piață. Mulțumesc. Acum o să dau cuvântul experților, două minute fiecare. Înainte de toate, aș dori să corectez cifrele. Noi avem 80 de vaci de lapte și avem 105 hectare la dispoziție. În Austria, ă, o întreprindere medie are 16 vaci de lapte. Iar în ce privește bunăstarea animalelor și accesul la pășuni, noi în Austria Eh, cred că aplicăm standarde mai ridicate decât eh, media standardelor din Uniunea Europeană, pentru că noi practicăm agricultura biologică deja de mulți ani și eh, dispunem, de fapt, de spații mai mici pentru agricultură. Tocmai de aceea considerăm că trebuie să fie stimulată agricultura biologică și toate întreprinderile din acest domeniu. De pildă cu accesul la pășuni, al uh, vitelor, dar și prin restructurarea uh, în totalitate a întreprinderilor către agricultura biologică dorim să uh, rămânem competenți în ce privește momentul potrivit pentru ca toate întreprinderile să funcționeze 100% biologic, nu cred că momentul timpul, foaia de parcurs este importantă. Uh, cred că momentul va sosi când piața uh, va oferi posibilitate uh, agricultorilor bio să supraviețuiască din produsele lor. Mulțumim. Următorul expert. Domnul Ganiru. Uh, da, întrebările au fost foarte interesante. O să încerc să fiu uh, din nou foarte concis. În ce privește fermele mixte, nu uh, durata sau perioada este cea care contează. În Franța, obiectivul nostru să, este să ajutăm, să sprijinim fermele care vor să devină bio în proporție de 100%. Pentru asta există condiții tehnice, condiții de punere pe piață care interzic pur și simplu producătorilor să își transforme întreaga fermă în fermă bio. Apicultura e un exemplu. Pentru producătorii de miere, dacă uh, zona pe care o exploatează nu poate fi uh, o, o zonă liberă de orice uh, influențe din exterior, pentru că știu eu e în apropierea unei uzine, atunci mierea asta nu poate fi uh, bio. Mai avem sfecla de zahăr, unde foarte ă, puține fabrici de procesare mai există în Franța. Știm că în alte țări ă, acest sector e mai dezvoltat decât la noi. Dar astăzi un ă, fermier care vrea să devină fermier bio nu poate să cultive sfeclă de zahăr bio. Este obligat, din păcate, să renunțe la această producție care e cea care aduce cel mai mare profit. În ce privește bunăstarea animalelor, aici cred că dezbaterea este mai largă decât ce prevede regulamentul. E o dezbatere ce interesează întreaga societate și e una dificilă. Chiar și în agricultura bio există practici ce sunt oarecum impuse de piață, de pildă castrarea boilor, care duce la carne de bună calitate în 3-4 ani, Uh, animale care își uh, petrec uh, toată viața pe pășune trebuie să fie castrate. Însă pentru noi acest lucru este, nu știu, unul dificil. Poate o să apare și alte soluții în cercetare, dar astea vor fi pe termen lung. Sper că n-am depășit timpul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim foarte mult. Acum, următoarea expertă. Mulțumesc! S-au pus uh, multe întrebări. Ce pot să răspund eu este la întrebarea referitoare la animalele transgenice care ar trebui să fie interzise în Europa dacă vrem o agricultură sănătoasă. Uh, E exact uh, ca la evitarea contaminărilor. Porumbul uh, nu trebuie să fie contaminat de exploatațiile convenționale. Sunt oameni care pur și simplu nu vor să-și asume responsabilitatea aici. La exploatațiile sau fermele mixte, Eu credeam că acestea ar trebui să fie pe locuri, pe zone ecologice. Dar noi avem animale care pășunează în ferme ce nu sunt uh, ecologice sau biologice. Știu că se dorește acest lucru în teorie, însă în realitate, lângă o fermă organică, există și o fermă convențională, există destul de mult trafic între cele două din cauza polenizării. Apoi, în ce privește acea valoare prag, eu cred că trebuie să avem valori de prag foarte stricte, pentru că altfel ne vom confrunta cu o problemă iar acestea trebuie să fie aplicate în întreaga Uniune Europeană. Nu știu cum se poate face, nu știu cum se va face punerea în aplicare sau inspecția, dar cred că inspecțiile trebuie să fie făcute și să existe standarde foarte severe la controle dacă vrem o calitate bună. Mai departe, Referitor la semințe. M-am referit la semințe mai devreme, spunând că e greu să găsești în Spania semințe organice certificate și că trebuie să le aducem din alte țări ale Uniunii Europene. După cum ziceam, problema este că aceste semințe pe care noi le aducem în alte state membre nu sunt adecvate tipului de sol, tipului de pământ pe care îl avem noi. Așa că ar fi bine să producem semințe local, să putem face schimb de semințe între producători locali și nu să le importăm. Iar acest lucru ar putea să fie prevăzut de regulament. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc foarte mult. Da, prezentările experților au fost excepționale și extrem de utile. Cred că opiniile exprimate de experți aici ne vor ajuta să luăm deciziile bune. În ce privește întrebările pentru uh, experții din uh, runda anterioară, aș propune să le trecem uh, în scris și să le punem aceste întrebări în scris. Domnule Hoisling, domnule raportor, vreți să luați cuvântul? Un minut. Ja, äh, danke allen Referenten. Mulțumesc tuturor experților invitați la această audiere. A fost foarte important să-i ascultăm pe practicieni și cred că uh, toți, de fapt, au avut uh, o atitudine mai degrabă critică față de propunerea comisiei, care uh, a sărit puțin calul, să spun așa, și uh, eu cred că trebuie ca regulamentul în vigoare în clipa de față să fie dezvoltat. Păcat că nu am avut în sală reprezentanței comisiei. Cred că trebuie să ne lămurim ce decidem față de această propunere înainte de a face uh, raportul nostru, pentru că ne dorim, de fapt, un regulament care să țină seama de condițiile practice uh, pentru ca uh, agricultorii bio uh, la rândul lor să poată să acționeze durabil. În definitiv, nu Comisia a inventat agricultura uh, ecologică, ci asociațiile fermierilor din acest domeniu au făcut-o și uh, eu cred că trebuie să ținem seamă de experiența lor pentru a putea uh, crea șanse de dezvoltare acestui domeniu. Mulțumesc tuturor pentru participarea la audiere. Acum Parlamentul, Consiliul și Comisia trebuie să găsească soluții viabile pentru o poziție comună, fără să uh, lăsăm timpul să treacă uh, și să rămânem inactivi. Trebuie să existe o condiții cadru foarte clare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Comisia a fost prezentă în sală și a ascultat cu atenție dezbaterea noastră și consider că această audiere îi va fi utilă în uh, procesul decizional. Acum o scurtă pauză tehnică, după care începe ședința coordonatorilor. O să vă rog să părăsiți sala.